Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. A trecut deja 15 minute după ora 9 și aș vrea să vă spun în primul rând bună dimineața tuturor și apoi să trec la primul punct, adoptarea ordinii de zi, am de propus o modificare și anume, chiar după vot, cât mai este lume în sală, aș vrea să mai introduc un punct suplimentar, propunerea de decizie a Consiliului referitoare la anumite taxe indirecte pe uh, produsele din rom în Guiana franceză, Martinica și Reunion. Deci este vorba de un punct suplimentar introdus după voturi. Altfel aș vrea să vă informez că această reuniune este transmisă pe internet, iar uh, orele menționate pe program sunt numai cu titlu orientativ, ca de obicei. După aceea aș vrea să trec la următorul punct de pe ordinea de zi și anume aprobarea procesului verbal al reuniunii din 7 noiembrie. Acest proces verbal se află la dispoziția dumneavoastră, a fost distribuit și se va considera aprobat la finele reuniunii noastre dacă nu sunt obiecții. Aș dori acum să trec la punctul 3, comunicările președintei. Deocamdată nu am niciun fel de comunicare de făcut. Deciziile coordonatorilor luate astăzi vor fi comunicate data viitoare, după anul nou. Aș dori acum să trec la punctul 4 de pe ordinea de zi, raportul lui Yunus Omarji și uh, vă dau cuvântul ca să vă prezentați raportul privind dezvoltarea optimă a regiunilor ultraperiferice. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu suntem foarte numeroși în această dimineață, cu toate acestea sper să avem o dezbatere de bună calitate și cât se poate de bogată cu privire la acest raport de inițiativă referitor la regiunile ultraperiferice. În primul rând, dați-mi voie să salut prezența alături de noi a unei delegații a Consiliului Regional din Guadalupa. Această delegație ne urmărește lucrările în această dimineață. Comisia noastră obișnuiește să se preocupe în mod regulat de problemele regiunilor ultraperiferice, dat fiind că, bineînțeles, tot ce ține de articolul 349 din tratat revine Comisiei Regii. Cel mai adesea, privim regiunile ultraperiferice, tocmai din perspectiva respectării articolului 349 și a posibilității de a pune în practică uh, derogările specifice și, de asemenea, de a face să se țină cont de specificul acestor regiuni. Cred că această abordare este cât se poate de necesară. Știți cu toții că regiunile ultraperiferice au o întârziere de dezvoltare și că trebuie să se facă tot ce se poate ca să atingă nivelul de convergență. Cred că astăzi trebuie să inițiem o nouă etapă în relația dintre Uniunea Europeană și regiunile noastre ultraperiferice. Dacă analizăm caracteristicile relațiilor dintre UE și uh, regiunile ultraperiferice până în ziua de astăzi, constatăm că există o oarecare blocare, oarecare limitare la politica regională și la politica agricolă. Însă, cred că astăzi trebuie să deschidem această relație spre noi obiective, care vor permite regiunilor ultraperiferice să se integreze mai bine, pe de o parte, pe piața internă și, uh, de altfel, care le vor permite și să facă față noilor provocări reprezentate în diversele comunicări ale Comisiei Europene, în strategiile propuse de regiunile ultraperiferice în diverse și în diverse rapoarte din proprie inițiativă propuse de Parlamentul European. Mă gândesc la raportul colegului Nunu Teixeira, și cred că ambiția noastră și în același timp subiectul acestui raport este să avem o abordare concretă și pragmatică, pentru ca întregile, întregim, întregimea lor politice comunitare să poată ajuta regiunile ultraperiferice să-și atingă noile obiective. Acesta ar fi primul aspect. În al doilea rând, prea adesea avem senzația că relația dintre Uniunea Europeană și regiunile ultraperiferice constă în aplicarea unei politici de solidaritate. Cred că parțial este adevărat, dar nu cred că trebuie să uităm că regiunile ultraperiferice se află și în centrul obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană pentru sine. Iar investițiile în regiunile ultraperiferice sunt făcute spre binele întregii Uniuni Europene. Și aș dori să vă dau câteva exemple. În ceea ce privește biodiversitatea, Uniunea Europeană nu poate să-și atingă obiectivele fără regiunile ultraperiferice și fără aceste țări și teritorii de peste mări. În ceea ce privește schimbările climatice, cred că știți cu toții că regiunile ultraperiferice și regiunile și teritoriile de peste mări pot juca un rol important prin participarea Uniunii Europene la atingerea acestui obiectiv planetar. În ceea ce privește recifele de corali și protecția acestora, Iată încă un domeniu în care regiunile ultraperiferice au o poziție care le permite să joace un rol deosebit de important. În ceea ce privește politica maritimă, am spus-o și cu alte ocazii și repet astăzi, că regiunile ultraperiferice și teritoriile de peste mări acordă Uniunii Europene o dimensiune maritimă de prim rang. Și în viitor, vor permite Uniunii Europene să analizeze și mai mult posibilități de creștere în aceste domenii. Și există foarte multe exemple. De aceea, cred că trebuie să ieșim din această viziune negativă care presupune că Crearea unei politici ambițioase pentru RUP înseamnă doar crearea unei politici de solidaritate. Sigur că e nevoie de politică de solidaritate și de recuperare a diferențelor, însă trebuie mai mult decât atât. E nevoie de o politică pentru întreaga Uniune Europeană și cred că e foarte important să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că în această epocă de criză ni se pare că Uniunea Europeană se întoarce uh, către sine și se închide cumva în frontierele sale continentale. Dar este foarte necesar și foarte important ca Uniunea Europeană să-și continue ambițiile mondiale și uh, viziunea sa asupra lumii, în centrul lumii aflându-se regiunile ultraperiferice și în centrul acestei viziuni. Pornind de la aceste idei, am încercat în acest raport să identificăm uh, blocajele care nu permit uniuni, regiunilor ultraperiferice să profite pe deplin de toate posibilitățile derivate din uh, calitatea de membru al Uniunii Europene până la urmă. Mm, dacă analizăm lucrurile îndeaproape, constatăm că majoritatea politici, politicilor europene nu sunt concepute pentru a permite atingerea acestor obiective. De exemplu, în domeniul mediului este așa. Acolo, foarte multe regulamente nu sunt aplicate în regiunile ultraperiferice. E valabil și în legătură cu programul Orizont 2020, pentru că acolo este nevoie de o mai mare sinergie și de o mai bună integrare a obiectivelor regiunilor ultraperiferice. Așadar, am încercat să identificăm peste tot posibilități de a propune programe specifice pentru ca întregul, întregul potențial al regiunilor ultraperiferice să poată să fie dezvoltat. Așadar, e vorba de o abordare nouă, după părerea mea, bazată pe o mai bună, o cât mai bună punere în valoare a potențialului RUP. Iată ce vă propunem astăzi și sper ca acest document să se bucure de susținerea întregii comisii. Dacă avem timp, Aș dori să insist asupra câtorva aspecte ca să vă arăt în ce măsură există uneori o diferență între obiectivele susținute de Comisia Europeană și de noi și uh, realitatea din regulamente și din politici așa cum sunt puse în practică. Cred că știți cu toții chestiunea integrării regionale, integrarea RUP în mediul regional – este un subiect deosebit de important. Acest lucru se spune în toate comunicările Uniunii Europene. Cu toate acestea, constatăm că nici când, atunci când se aplică politicile externe ale Uniunii Europene, nu se integrează încă de la bun început regiunile ultraperiferice. De exemplu, atunci când se negociază acordurile de parteneriat economic. În aceste cazuri, este foarte greu ca regiunile ultraperiferice să își uh, susțină interesele. Se constată același lucru și în domeniul politicii comerciale a Uniunii Europene sau la negocierile în curs de desfășurare sau negocierile dintre comisarul de Hücht și uh, statele terțe. Foarte rar se ține cont de interesele regiunilor ultraperiferice. Cred că acest lucru este dăunător pentru regiunile noastre și cred că trebuie să găsim cele mai bune metode și să facem cele mai bune propuneri pentru ca interesele regiunilor noastre să fie luate în calcul la acest nivel. În ceea ce privește politica agricolă, avem un program specific și anume programul POSEI. Însă, avem și propuneri pentru ca producția agricolă să profite cât mai mult și de alte fonduri. Fonduri mai puțin luate în considerare, care însă pot să aducă o plus valoare pentru susținerea producției noastre. Și mă gândesc mai ales la diverse credite din programele, pentru programele de cercetare. În legătură cu cercetarea și inovarea în general, Cred că avem aici o posibilitate foarte mare de explorare. Se știe, toată lumea este de această părere, până acum fondurile de cercetare nu, și programele de cercetare nu sunt adaptate la regiunile ultraperiferice. Și dorim ca și regiunile să poată profita de programele de cercetare și dezvoltare facem tot ce putem pentru ca în domeniul cercetării să existe programe specifice care să fie dedicate unor obiective mai adaptate la interesele regiunilor ultraperiferice. Aș da un singur exemplu. Dacă ne gândim la regiunile ultraperiferice, constatăm că toate, în afară de una, poate, sunt teritorii vulcanice. În acest domeniu, avem uh, o bogăție foarte mare în toate regiunile noastre. Avem foarte multe cunoștințe și acesta este chiar un domeniu de excelență care ar putea fi pus în valoare spre binele regiunilor în domeniul seismologiei, al vulcanologiei și al riscurilor naturale și de asemenea spre uh, binele întregii Uniunii Europene, pentru că uh, Acestea sunt chestiuni care interesează întreaga Uniune Europeană. Cred că înțelegeți în ce direcție merge acest raport. Este vorba în, în același timp de continuarea politicii de solidaritate, a politicii de recuperare a diferențelor și de asemenea de o pregătire pentru regiunile ultraperiferice pentru ca ele să poată face față noilor provocări cu care se confruntă și să demonstreze cât de important este să se investească în regiunile ultraperiferice, pentru că aceste investiții vor fi benefice pentru întreaga Uniune Europeană. Mă voi opri aici deocamdată. Cu acestea, cred că nu putem avea succes decât dacă permitem acestor regiuni să ocupe locul ce li se cuvine în temeiul articolului 349. Trebuie ca acest articol să fie recunoscut în întregi, în întregime în toate politicile Comisiei Europene. Pentru că trebuie să existe o adevărată cultură articolului 349, sigur că există la Digi Regio, sigur că există la Digi Agri, Însă există deficiențe pentru că acest articol nu este recunoscut în celelalte direcții generale. Și aici avem multe de făcut pentru a reuși tot mai sistematic să uh, susținem articolul 349 pentru ca el să fie integrat în toate politicile Uniunii Europene. Nu trebuie să cerem în permanent uh, derogări de la obiectivele Uniunii Europene. Din potrivă, trebuie ca acest articol să permită regiunilor ultraperiferice să ajungă în mod adaptat la uh, îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în cadrul orizontului 2020. Stimați colegi, sper că veți avea propuneri pentru a îmbogăți acest raport prin amendamente și aștept foarte multe de la dezbaterea din această dimineață. Sper că vom continua să uh, întărim prima mea propunere pe care o dezbatem în această dimineață la comisia noastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Aș dori acum să-i rog pe raportorii din umbră. Domnul Domnul Teșera. Ca și colegăș... Ehm, Mulțumesc, stimați colegi. În primul rând, eh, îl felicit pe domnul raportor, care este exemplu foarte bun despre modul cum s-a colaborat eh, Uh, între raportorii care provin din uh, regiuni ultraperiferice în cadrul acestui mandat, care a fost marcat de atenția pe care a acordat-o Parlamentul European în regiunilor ultraperiferice, mai ales în cadrul comisiei noastre. Și cum uh, vom lăsa o moștenire foarte importantă noului mandat, mai ales în ceea ce privește clădirea acestui uh, achi comunitar pentru regiunile ultraperiferice. Uh, acest dosar dorește să creeze sinergii între fondurile structurale și celelalte programe ale Uniunii Europene. Domnul uh, raportor, domnul Omarje, face unele propuneri interesante, pertinente. Eu unul uh, aș dori să fac uh, unele mici adăugiri, uh, contribuții la acest document, care vor materializa ceea ce s-a hotărât în comun de grupul nostru de deputați, eh, ceea ce am expus și explicat în mai multe documente ale Parlamentului European și în eh, alte documente importante, printre care eh, raportul publicat de Comisia Europeană. Voi înainta unele amendamente ca raportor din umbră care merg în următoarele direcții. În primul rând este vorba despre accentuarea rolului uh, instrumentelor macroregionale ca elemente de creare de sinergii pentru a se ține cont de abordarea mai multe fonduri necesitatea încadrării ajutoarelor de stat uh, în regiunile ultraperiferice, mai ales uh, punând accent pe serviciile de interes economic general în ceea ce privește tehnologiile de informație și comunicare, transportul și energia, sublinind aici uh, mai ales importanța investițiilor în transport în regiunile ultraperiferice. Să ne amintim aici de um, faptul că de mai multe ori am cerut crearea unui uh, uh, program propriu, asemenea POSEI, pentru domeniul energiei. La fel de important, în afară de programul Erasmus, Erasmus Mundus și EURES, uh, o are și legătura cu Fondul Social European. Trebuie să recunoască caracterul primordial de a avea un dialog cu BEI și cu Fondul European de Investiții pentru a uh, putea contribui la îmbunătățirea accesului la finanțare și pentru a, for- și pentru a include BEI regiunile ultraferice în uh, programul de investiții pentru, com- pentru în competențe și în programul pentru tineret. Așa cum a spus uh, domnul raportor astăzi, uh, programele POSEI pentru agricultură sunt extrem de importante posei pentru pescuit și fondurile aferente sunt importante pentru dezvoltarea acestor regiuni ultraperiferice. Acest subiect uh, ne este foarte drag. Uh, în ceea ce privește posei pentru pescuit, acesta nu, a mai fost autonom, nu mai este autonom și a fost integrat în Regulamentul General pentru Pescuit. Dar uh, nu ar trebui să se întâmple același lucru în ceea ce privește posei agricultură, fiindcă și acest lucru a fost ridicat în mai multe rânduri de către uh, deputații din uh, regiunile ultraperiferice, fiindcă este un lucru extrem de important care trebuie semnalat. Încă o dată îl felicit pe domnul raportor pentru acest document extrem de bun da, într-adevăr, acesta va influența acțiunile viitoare din regiunile ultraperiferice și în ceea ce privește regiunile ultraperiferice și în final vreau să vă spun că sunt gata să colaborez uh, cu dumneavoastră și o, uh, o, o propoziție foarte importantă în raport este următoarea dacă caracterul ultraperiferic este un obstacol pentru regiunile ultraperiferice, Mm, acest lucru nu este valabil și pentru Uniunea Europeană. Este un element pozitiv. Dacă nu înțelegem ce înseamnă această frază, suntem asemenea celor care, în uh, momentul în care uh, care cineva le arată cerul, în loc să privească cerul, privesc degetul care arată spre cer. Vă mulțumesc. Thank you very much and for the socialist Luis Paulo Alves. Mulțumesc, domnul Aldeș, are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Îl felicit pe domnul Omarje pentru acest raport uh, și Nunu Teixeira au vorbit despre aspectele cele mai importante și provocările cele mai importante cu care se confruntă regiunile ultraperiferice. Este vorba despre integrarea pe piața internă uh, în ceea ce privește regiunile ultraperiferice din zona Atlanticului, Portugal, a Portugaliei și Spaniei, precum și integrarea regională în zonele geografice. Este vorba aici despre regiunile ultraperiferice franceze. Aș dori să fac uh, câteva observații generale uh, bineînțeles, fără să aduc atingere colaborării pe de care voi da dovadă prin uh, intermediul amendamentelor pe care le voi înainta și uh, uh, pe care sperăm să le discutăm împreună. Eu sunt raport, raportor la acest raport care dorește să îmbunătățească potențialul regiunilor ultraperiferice și să creeze sinergii între fondurile structurale ale Uniunii Europene și celelalte programe ale acesteia. Acest raport subliniază perspectiva că um, regiunile ultraperiferice reprezintă un atu pe care îl are Uniunea Europeană și de care trebuie să, promo- să profite în ceea ce privește globalizarea globalizarea să, să reprezinte una dintre cele mai importante provocări ale sale și în mai multe domenii și politici, de la știință până la schimbările climatice, până la uh, uh strategia uh, uh, geopolitică, resurse minerale, biodiversitate, domeniul spațial și așa mai departe. Acest lucru trebuie să se facă în uh, în perspectiva în care regiunile ultraperiferice au de câștigat uh, Însă și Uniunea Europeană are de câștigat de pe urma acestor regiuni ultraperiferice care reprezintă uh, um, o bogăție de resurse pe care, care pot fi folosite în beneficiul tuturor europenilor. În afară de politicile mai tradiționale în domeniul agriculturii, pescuitului și politicii de coeziune, este foarte, foarte important pentru aceste regiuni. Uh, aceste regiuni sunt importante și în alte domenii și aici instrumentele Uniunii Europene au um, rezultate în aceste regiuni și trebuie să existe sinergii cu fondurile structurale. Este vorba despre programele Orizontul 2020, Energie 2020, Life Plus, Erasmus, rețelele energetice de transport, telecomunicații și așa mai departe. Iar trebuie să se aplice aceste politici ca, astfel încât în aceste regiuni să joace un rol important și eh, să ducă beneficii populației europene să le eh, permită, populați să permită eh, populației de acolo să aibă același nivel de trai ca în restul Europei. Este drept că uh, să vorbește în acest uh, raport despre o mai bună folosire a instrumentelor europene pentru crearea unei sinergii cu, fondul, cu fondurile structurale, dar există și alte dimensiuni, cum ar fi uh, aspectul ultramarin, unde există aceeași importanță. Iată de ce trebuie să lucrăm împreună pentru a putea avea o poziție finală unde uh, Eh, toată lumea să aibă de câștigat și unde eh, șansele pe care le reprezintă regiunile ultraperiferice să fie folosite și obstacolele care există în calea dezvoltării să fie, eh, să fie depășite. Aș dori să fie extins termenul limită pentru depunerea amendamentelor cu mm, încă o săptămână în prima, la începutul lunii ianuarie, fiindcă, iată, ne reîncepem activitatea pe data de 7 ianuarie și este cam strâns semenul limite. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea verzilor, Jean-Jacques uh, este în sală, nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul în numele său. Dacă nu, dacă nu dau cuvântul în sală, începând cu Ian Nielsen. Tack så mycket. Eh, jag pratar svenska så jag har den möjligheten idag. E... Mulțumesc. Dacă pot să vorbesc limba suedeză, o să o fac. Acest raport este foarte bine scris, um, un condei foarte bun și este extrem de precis. Cred că ar trebui să avem această discuție privind toate regiunile. Cum uh, vom putea coordona, folosi în mod inteligent și exploata toate fondurile regionale ale Uniunii Europene? În Suedia Lucrurile sau la fel. Bine, regiunea este diferită, dar avem nevoie de o strategie de coordonare a acestor fonduri, a tuturor posibilităților care există. Bineînțeles că și regiunea trebuie să pună umărul la treabă. Uh, o, o citez adesea pe doamna Hübner care spune că în următorul mandat trebuie să nu uităm că tot ce am făcut până acum este să coordonăm o activitate care există deja la nivel regional. Deci noi am creat rețele aici. Trebuie să, trebuie să obligăm instituțiile europene să dea dovadă de coordonare și uh, ajung la, un, la cel mai important și cel mai greu pentru mine și pentru domnul raportor. Pentru mine, uh, principala îngrijorare reprezintă autoritățile naționale. Regiunile încearcă uh, să elimine uh, granițele în cadrul programelor, dar autoritățile naționale clădesc ziduri înalte între aceste programe, ziduri, ziduri foarte înalte, foarte greu de doborât. Asta este problema cu care mă confrunt eu în Suedia și mă întreb uh, următorul lucru. Oare în acest raport nu ar fi bine, nu ar fi binevenit să criticăm autoritățile naționale. Ce înseamnă asta? Că toată lumea e mulțumită de ce fac autoritățile naționale? Mulțumesc. Thank you, Catherine Berder. Mulțumesc, Catherine Berder. Mulțumesc. Nu sunt raportor din umbră pe acest dosar și am uh, răsfoit doar acest raport, însă sunt câteva lucruri interesante, mai ales în ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene. Eu am uh, fost uh, membră a adunării parlamentare comune ACP și vreau să vă spun uh, că e o nemulțumire veche, ca să nu spun mai mult, faptul că multe dintre țările ACP uh, sunt, uh, iată, vecine cu uh, regiunile ultraperiferice și uh, Există îngrijorări în ceea ce privește sprijinul pe care îl primesc regiunile ultraperiferice de la Uniunea Europeană. Asta este un fel de măr uh, al discordiei în cadrul unei activități care este extrem de interesante și foarte bune. Apoi, um, o altă problemă reprezintă um, granițele externe ale Uniunii Europene. Anul trecut am fost la Suinam și uh, o problemă acolo reprezintă um, exodul tinerilor din Surinam în Guiana franceză, unde de acolo reușesc să ajungă ușor în Europa, fiindcă este foarte uh, greu să fie controlată acea frontieră și e vorba de o țară um, uh, subdezvoltată unde uh, mă rog, e ușor să obții documente false și așa mai departe. O să înaintez, un amenda, să înaintez amendamente la acest document foarte bun în în linii mari. Dar doresc să, să se sublinieze faptul că la ora actuală în comisia noastră nu avem uh, experiență și competențe în ceea ce privește unele domenii, cum ar fi comerț, deplasarea populației, agricultură. Poate ar trebui să, și aceste elemente se regăsesc aici, poate ar trebui să vedem um, mai degrabă cum uh, Uh, putem să ne ocupăm noi de regiunile ultraperiferice decât să avem o abordare atât de holistică. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Întreabă doamna președinte. Dacă nu, îi dau uh, cuvântul domnului raportor. Vă mulțumesc. O să mă refer la cele spuse de ultima vorbitoare. E limpede că, ce, că în momentul în care vorbim, elementele care vizează regiunile ultraperiferice sunt valabile și pentru celelalte politici ale Uniunii Europene, nu numai pentru politica regională, bineînțeles, iar acest lucru se manifestă în toate elementele care au fost ridicate în ceea ce privește strategia pentru regiunile ultraperiferice. Toate comisiile Parlamentului European sunt vizate, toate direcțiile comisiei intră în joc aici, toate trebuie să fie mai mobilizate decât uh, se întâmplă la ora actuală. Mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul. O să răspund uh, tuturor observațiilor făcute, tuturor propunerilor înaintate și tuturor întrebărilor ridicate. Nu nu a vorbit despre problema despre dispariția posei pentru pescuit și temerile manifestate cu privire la posei agricultură. Cred că acest raport nu ar trebui să ne facă să uităm, și asta am spus și la încheier, în încheierea intervenției mele, să nu uităm ce, ce, ceea ce reprezintă pentru noi uh, un uh, element crucial, este vorba de respectarea articolului 349 al tratatului. În ceea ce privește politica comună de pescuit, avem un instrument uh, specific, Posei Pescuit. Acum, acesta uh, a fost uh, a fost integrat uh, FEAN. Deci uh, nu Cred că o uh, cea mai bună integrare a politicilor, uh, a regiunilor ultraperiferice în uh, politicile europene nu trebuie să reprezinte o slăbire a recunoașterii și a respectării acestui articol. În rest, cred că ar trebui să facem propuneri suplimentare în ceea ce privește ajutorul de stat. Aici Aici se pot depune amendamente suplimentare. Domnul Alves a făcut referire la dimensiunea mondială pe care o aduc regiunile ultraperiferice Uniunii Europene, precum și despre strategiile de coordonare. Bineînțeles, uh, și cred că voi accepta amendamentele propuse în acest sens. Este foarte important ca uh, deputații din regiunile ultraperiferice din această comisie să se întâlnească, să ne întâlnim și să depunem unele amendamente împreună, fiindcă uh, Vreau să, vreau să le spun prietenilor noștri din această comisie că avem un grup uh, de deputați care provin din regiuni ultraperiferice, care în afară de care bine, care, care conlucrăm, uh, colaborăm uh, în anul întreg, indiferent de culoarea noastră politică, pentru a face propuneri Comisiei Europene cu privire la regiunile noastre și pentru a um, exercita uh, control necesar uh, și grija pentru aceste regiuni la Parlamentul European. S-a spus uh, un lucru care reprezintă, bineînțeles, un aspect extrem de important. S-a vorbit despre relațiile cu țările ACP. Dacă ne uităm la provocările care vizează regiunile ultraperiferice, uh, care vizează teritoriile de peste mări, cu care se confruntă Uh, și cu care se confruntă uh, țările ACP, ne dăm seama că aceste provocări nu sunt foarte diferite. Uneori sunt uh, chiar aceleași, fiindcă o mare parte a țărilor ACP sunt mici insule în curs de dezvoltare care se confruntă cu aceleași provocări precum regiunile ultraperiferice. Toate se confruntă cu provo- marea provocare a energiei, cu problema schimbărilor climatice, cu provocările demografice, cu insularitatea, caracterul tropical și așa mai departe. Toate aceste provocări reprezintă provocări comune și reprezintă mize comune în același timp. Iar uh, ceea ce se poate face la nivelul regiunilor ultraperiferice poate să reprezinte un, uh, un exemplu uh, și un exemplu de bune practici, de cunoștințe pentru aceste țări care sunt extrem de aproape de regiunile ultraperiferice. Aș dori să vă spun un lucru despre apropierea acestor mize între teritoriile și țările de peste mări și regiunile ultraperiferice. În afară de diferența de statut, bineînțeles, mizele în ceea ce privește cel puțin biodiversitatea, adaptarea la schimbările climatice și energia sau um, mizele în ceea ce privește diversitatea bioculturală. Și aici există o apropiere extrem de mare în ceea ce privește mizele și provocările. Iar, um, iar eu propun în raport ca pe cât se poate să facem să apară în cadrul politicilor europene programe care să acopere atât regiunile ultraperiferice cât și teritoriile de peste mări. Acest lucru este, este foarte important. La Consiliul European, regiunile ultraperiferice nu sunt reprezentate decât de, decât de trei state, Franța, Portugalia și Spania. Yeah. Dacă intra, intra aici și teritoriile peste mări, atunci crește influența în Consiliu și atunci putem să avem uh, o sferă politică mai importantă, ceea ce ne, ne, ne dă mai multă putere. S-a vorbit despre imigrație, despre această provocare importantă și problemele existente, mai ales în, în Guiana, dar, uh, dar și în insula Maiota, să nu uităm, și acolo există mari greutăți care, care exemplifică și unele contradicții, dat fiind că uh, uh, că există aceste uh, insule de sărăcie în Europa și și greutățile care apar sunt extrem de împovărătoare, iar iar ră, răspunsul uh, de, com, de uh, gestionare a imigrației și de combaterea imigrației la nivel la nivel european nu se manifestă uh, cum trebuie în aceste zone îndepărtate. Iată ce doream să vă spun. Vă rog, uh, îi rog pe colegi să facă propuneri pentru a putea avea în cele din urmă un raport de inițiativă extrem de ambițios, al cărui obiectiv este să ducă la crearea unor noi programe care să fie puse în aplicare de către Comisia Europeană și care să fie adaptate acestor noi provocări cu care se confruntă regiunile ultraperiferice. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că singura decizie pe care trebuie să o luăm acum este termenul pentru depunerea amendamentelor. Propunerea a fost uh, să avem data de 7 ianuarie la prânz. Acesta este termenul limită pentru, propunerea, pentru depunerea amendamentelor. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și acum trecem la voturi. Mai așteptăm un minut, două. Între timp, haideți să testăm cartelele de vot. Can we open? Could you put your... Aș ruga să inserați cartelele de vot în aparat pentru a le testa. Vot deschis. Test. Vot deschis. Could the colleagues check the cards? Could you... Vă rog, stimați colegi, haideți să testăm cartelele de vot. Votați doar pentru testare, vă rog. Ah, it, it was not here in a second, a second ago. Okay, that's perfect. Yeah. It should work now, yeah. It should work, yeah, it works, yeah. Uh, I think five colleagues didn't check. Cred că cinci colegi ah, încă sunt în mișcare, nu au verificat cartela, închid votul și putem trece efectiv la sesiunea de votare. Domnul Kelly intervine fără microfon. Ne vei spune în ce fel votezi din moment ce nu ai cartela atunci când este necesar. We start with Elizabeth Schroeder's. Începem așadar cu raportul Elizabeth Schroeter consecințele la nivel local și regional ale dezvoltării țărilor inteligente. Compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 4 este de natură lingvistică, dar votăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. F pentru. Împotriva ține, se adoptă. Compromis G pentru. Împotriva ține, se adoptă. Amendamentul 17 de natură lingvistică, din nou cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 24 în două părți. Partea 1, cine este pentru, Verificare electronică la amendamentul 24, partea 1, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Votăm cea de-a doua parte a amendamentului 24. Cine este pentru? Din nou, vot electronic, vot deschis, amendamentul 24, partea a doua. Votul e acum închis și se respinge. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 37 și 38 identice. Cine este pentru? Verificare electronică? electronică. Ce? Am, am sărit peste ceva? Am sărit peste amendamentele 28, 29, 30. Își cere scuze președinta. Votăm amendamentele 28. Cine este pentru? Împotriva Cine se adoptă. 29 pentru. Uh, amendamentul 29, vot electronic. Verificare, vot deschis. Votul e acum închis și 18 la 16 se adoptă. Amendamentul 30 devine caduc. Compromisul J l-am votat. Amendamentele 37 și 38. Cine este pentru? Verificare electronică. Vot deschis. Amendamentele 37-38 identice. Vot închis. Și se adoptă compromisul K. Compromisul K devine caduc. Votăm acum compromisul L. Cine este pentru împotriva abțineri? Se adoptă un uh, vot uh, pe părți. Îmi cer scuze, spune președinte. La compromisul K există un vot pe părți. Compromisul L se corectează președinta. Partea întâi, cine este pentru, împotriva, cine se adoptă. Partea a doua, compromisului L, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic. A doua parte a compromisului L. se adoptă și ca atare trecem la amendamentul 45. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N. Două părți. Partea 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua Verificarea electronică, compromis în partea a doua, vot deschis. Vot închis și se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Verificare electronică la cererea colegilor. Amendamentul 53 Închid acum votul și se adoptă 25 la 11 voturi. 54 devine caduc, compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P. Partea 1. Doar partea 1. Compromisul P, partea 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 60. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru Lambert, Constanța votează împotriva amendamentului tău. Trebuie, deci, să verific. Amendamentul 66, verificare electronică, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Trecem la uh, referiri. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerente. Compromisul A. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul pe partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la sugestia din partea Comisiei ITRE. Sugestia 1. 2, 3 devin caduce, nu. A, votăm la amendamentul 3. 1 și 2 devin caduce. Votăm la amendamentul 3. Cine este pentru? Sugestia 3 din partea ITRE. Și asta devine caduc? Da. Verificăm. Deci trecem la 4. La 4 votăm. Expertul spune că da. Trebuie să votăm. Întrucât uh, compromisul K nu a fost adoptat, trebuie să votăm sugestia 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 5 pentru, împotriva. Haideți să verificăm electronic la 5, sugestia 5. Votul e acum închis și se adoptă 6 tot Electra pentru, potriva abțineri se adoptă. 7. Vot pe părți. Partea 1 devine caducă. Partea a doua votăm. 7. Partea a doua pentru, împotriva. Verificare electronică. Votul e acum deschis. Votul e închis și se adoptă. 8 și 9 devin caduce. Deci votăm la 10. Cine este pentru? Verificare electronică, vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. 11 devine caduc, nu? A, nu. Se votează. Votăm 11. Cine este pentru împotrivă? Haideți să verificăm electronic. Nu e prea limpede. Deci, verificarea electronică. Votul e acum închis și se adoptă. Trecem la 12. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Ce facem acum? Avem uh, sugestii duce și votăm la 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20. Cine este pentru? Votare electronică. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. 21 devine caduc, la fel și 22, votăm la 23. Cine este pentru? Verificare electronică. Votul e acum închis și se adoptă. Vot final. Votul e deschis. Votul e acum închis. Și cu 32 de voturi pentru, raportul este adoptat. Felicitări! Putem trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul de Recvon starea de pregătire a statelor membre ale Uniunii Europene pentru începerea la timp și în mod eficient a noii perioade de programare politice de coeziune. Și începem cu amendamentul 3. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 4. Pentru împotriva abțineri se respinge. 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 7. Pentru verificare electronică la 7 vot deschis. Vot închis. Și se respinge amendamentul 8 cu amendament oral. E cineva împotriva? Nu. Atunci vot Da. Votăm o singură dată amendamentul 8, amendat cu amendament oral. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Budget 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul. Nu. Haideți să verificăm. Amendamentul de la bugetă 2. Votul e acum închis și în mod unanim se adoptă. Cine a cerut verificarea electronică? Elisabeth? Amendamentul 13. Acum cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Buget 6 pentru. Buget 6. Buget 6 după 13 și 14. Ai lista în față. Buget 6. PPP-ul e pentru. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 cu amendament oral. Nu se opune nimeni? Atunci votăm astfel amendat pentru împotriva abțineri se adoptă. 16 tot cu amendament oral. Nimeni nu se exprimă împotriva. Atunci votăm 16 se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament 18 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Ce rapid suntem astăzi? 19 pentru împotriva abțineri se respinge. 20 pentru împotriva abțineri respins. 21 pentru împotriva abțineri respins. 22 pentru verificare electronică la 22. Vot deschis. Votul acum închis. Și se adoptă. 23 cu amendament oral. Nu se opune nimeni. Votăm pentru împotriva țineri. Se adoptă. 25 pentru împotriva țineri. se adoptă. 26 și 27 identice pentru împotriva țineri. se adoptă. 28 pentru împotriva țineri. respins. 31 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 34 cu amendament oral, nu se opune nimeni. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă 35 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 36 Verificare la 35, vot electronic deschis la 35. Votul e acum închis și se respinge. 36 pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva țineri, se adoptă. 41 pentru verificare electronică, vot deschis la 41. Votul e acum închis și se respinge. 42 pentru împotriva țineri se adoptă. 43 a fost retras, 45 cu amendament oral, dacă nu se opune nimeni. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 48, tot cu amendament oral, nu există o opoziție, pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă 50 cu amendament oral, nu. Pentru împotriva abțineri se adoptă 51, pentru împotriva abțineri respins 52, pentru împotriva abțineri se adoptă 54, pentru împotriva abțineri se respinge 55, pentru împotriva abțineri respins 56, Vot pe părți, partea 1, pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua la 56, pentru împotriva abțineri respins, 57 pentru împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 4 se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru împotriva țineri se adoptă. 67 pentru împotriva țineri se adoptă. 68 cu amendament oral, dacă nu se opune nimeni, pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva țineri se adoptă. 69 pentru împotriva țineri respins. 72 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul 7 pentru potriva abțineri se adoptă. 74 pentru potriva abțineri se adoptă. 76 pentru împotriva abțineri se adoptă 77, pentru împotriva abțineri se adoptă 78 cu amendament oral. Dacă nu se opune nimeni, atunci pentru împotriva abțineri se adoptă 79 pentru împotriva abțineri respins, 81 pentru împotriva abțineri se adoptă. 83 cu amendament oral, dacă nu se opune nimeni, cine este pentru, împotriva ține, se adoptă. 84, tot cu amendament oral, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Considerente 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă și amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri, respins. Vot final, electronic și pe acest raport, vot deschis. Votul e acum închis. Se adoptă 35 la 1. Așa că trecem la avizul Joachim Zeller. We... Joachim Zeller. Joachim Zeller. Începem cu amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 3. Pentru, Amendamentul 3. Pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru... A, avem un amenda amendament oral la compromisul 1. E cineva împotrivă? Constanță e împotriva amendamentului oral, deci votăm fără el. Compromisul 1 fără amendamentul oral. Se adoptă. Compromisul 2 tot cu un amendament oral, e cineva împotrivă, Constanțe, deci votăm fără. Trecem la amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 cu un amendament oral, este cineva împotrivă, nu, atunci votăm astfel modificat, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, se adoptă, 15 verificăm, s-a deschis votul, s-a deschis votul, Miguel, is sleeping this. Miguel văd că doarme deocamdată. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Uh, that was 15, right? Yes. 15. Acum trecem la 16, avem un vot pe părți. 16, partea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru verificăm. Partea a doua s-a deschis votul.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 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru. Haideți să verificăm. 8 s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă 25 la 13. 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru împotriva se adoptă. Considerentele acum, amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 13, amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru... E caduc, mă scuzați, spune președinta, este caduc. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru... Haideți să verificăm 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru împotriva abțineri se adoptă și votul final. Acum s-a deschis votul. At the end of votes. The vote is closed. S-a închis votul. Și se adoptă. Și astfel încheiem voturile. Dragi colegi, vă rog să rămâneți acum în sală pentru că vom avea de luat o decizie foarte importantă. Am adoptat la începutul reuniunii o modificare a ordinii de zi și după voturi am adăugat un nou punct legat de decizia Consiliului care deci, o propunere a Comisiei de decizia Consiliului, așa e procedura acum, care permite Franței să aplice o cotă redusă pentru anumite taxe indirecte pe romul tradițional produs în Guadelupa, din Guiana, france Guiana franceză, Martinica și Reunion, și uh, de modificare a deciziei care are caracter obligatoriu până la sfârșitul acestui an. Și putem proceda așa cum am procedat și pentru insulele Canare acum câteva luni. Atunci am acceptat procedura de consultare Am uh, acceptat o propunere de scutire pentru multe produse tradiționale din insulele Canare. Era vorba tot de taxarea indirectă și am apelat la procedura articolului 46 și anume o procedură simplificată. Adică putem lua această decizie astăzi, considerăm că este o decizie tehnică, în cazul canarelor a fost în conformitate cu regulile existente și e vorba de fapt de o prelungire a regulilor existente. Și vă pot explica mai multe pe fond dacă doriți. Și această decizie va permite Franței să aplice la romul tradițional produs în departamentele sale de peste mări, vândut în Franța continentală, o uh, acciză redusă și Franța, de asemenea, va putea să nu taxeze aceste produse cu o taxă specifică care există în Franța și anume o, niște bani care se duc într-un fond destinat anumitor boli. Ar, pentru acest produs, contribuția se va limita la o cotă anuală, deci la vânzarea acestui rom pe teritoriul Franței continentale. Mai există și o revizuire la jumătate de mandat, adică în 2017 Franța ar fi obligată să realizeze un raport la jumătate de parcurs pentru a constata dacă este sau nu este necesară continuarea acestei derogări. Sau, după cum spuneam, dacă nu mai este justificat să se susțină uh, producerea acestui rom din trestie de zahăr în regiunile ultraperiferice. Regulamentul actual expiră la finele lunii decembrie anul curent. Din păcate, au avut loc foarte multe întârzieri în Consiliu, de aceea acest document a ajuns la Parlament prea târziu pentru a mai permite un vot în sesiunea din decembrie, deci, subiectul va putea face obiectul unui vot în ianuarie la sesiunea plenară. Dar în niciun caz această întârziere nu a fost provocată de Parlament, ci ține doar de procedura din Consiliu. Tot ce pot spune deocamdată este că putem apela la articolul 46, deci nu urmăm procesul obișnuit de aducere de amendamente și discuții pe raport, ci pur și simplu acordăm autorizația cum am făcut-o și în cazul insulelor Canare. Deci, dacă sunteți de acord astăzi, ne aducem contribuția la procedura de consultare. Trebuie să vă mai spun că, din păcate, este o procedură în cadrul căreia Consiliul poate să ne ignore, pentru că e vorba doar de o consultare. Noi emitem un aviz care poate să fie sau să nu fie luat în calcul. Însă, dat fiindcă aceasta e procedura, trebuie să ne facem datoria, aceasta ar fi introducerea mea. Tot ce uh, mai am de spus acum este că trebuie să decidem dacă apelăm la articolul 46 și procedura sa simplificată sau dacă utilizăm procedura completă. Ceea ce ar însemna că nu am fi gata până la plenara din ianuarie. Deci acum vă rog să decideți și de asemenea Doresc să vă spun că Catherine Berler a menționat acest subiect chiar de astăzi și aș vrea să-i dau cuvântul ca să-și poată exprima dubile în legătură cu acest subiect. Catherine. Mulțumesc! Da, am mai vorbit despre regiunile ultraperiferice. Eu, sincer, sunt destul de preocupată de acest raport. Pentru că, așa cum ați spus, într-adevăr, nu putem nici să facem, nici să spunem prea multe în această chestiune. Ne dăm avizul și gata și putem fi ignorați. Dar cred că problema este că acest rom distorsionează piața băuturilor alcoolice din Franța, băuturilor spiritoase, ceea ce e de fapt o problemă de piață unică și nu doar o problemă care ține de regiunile ultraperiferice. Asta s-ar putea întâmpla și sigur că există o dată de revizuire, dar uh, e abia peste șapte ani. Nu am avut ocazia să revizuim condițiile și nimeni din Parlament, de fapt, nu a avut ocazia să intervină. Și mă întreb dacă nu cumva ar trebui să vedem um, dacă n-ar fi bine să revizuim modul nostru de a realiza astfel de rapoarte pe viitor. Uh, eu nu sunt împotriva susținerii regiunilor ultraperiferice, e clar că acestea au nevoi speciale, după cum s-a spus și mai devreme, dar uh, intră foarte mult rom de acolo pe piața noastră. 60% din uh, trestia de zahăr din Martinica este transformată în rom și 40% din cea din Guadalupe, deci asta înseamnă o cantitate foarte mare de băuturi spiritoase suntem pe punctul de a deschide o nouă dezbatere a bananelor și știți bine ce s-a întâmplat atunci. Nu, nu vreți banane, înțeleg, am mers înainte după banane, dar acesta este potențialul uh, pe care îl are această decizie. Iar uh, producătorii de spiritoase din Uniunea Europeană nu sunt mulțumiți de aceste condiții speciale. Sigur că nu are sens să respingem acest raport acum, pentru că oricum uh, decizia va fi adoptată, dar poate că în mandatul viitor ar trebui să ne gândim la un raport despre opinia noastră față de aceste proceduri. Este, mi se pare, aproape un abuz la adresa comisiei noastre, pentru că nu înțeleg de ce ne mai consultă dacă oricum nu vor să țină cont de ce spunem noi. Poate că ar trebui să intrăm în detaliu. Trebuie să ne consulte, spune președinta, pentru că așa e procedura. Constanțe uh, și apoi Ian Olbricht. A, ba nu. Uh, Lambert. Constanțe și domnul Omar. Doamna Crel, mulțumesc, Danuta. Sigur că nu este neapărat foarte frumos că avizul nostru este pur și simplu ignorat și că e tot, a, tot aia. Președinta, mă scuzați că intervin, dar eu vreau doar să vă explic procedura. Da, da, procedura nu e frumoasă, tocmai asta spun, eu aș vrea să fie altfel, însă cred că noi, în calitate de Parlament, trebuie să utilizăm singura șansă pe care o avem. Fie că e vorba de o scrisoare a președintei Comisiei, fie că se poate altfel, trebuie să facem ceva. Sigur că discutăm uh, tot mereu despre zahăr și despre banane, dar până la urmă ajungem la aceeași concluzie. Regiunile ultraperiferice ocupă un loc specific și trebuie să le permitem să ocupe acel loc. Și eu cred că ar trebui să decidem astăzi ca tu să scrii această scrisoare. Eu aș dori ca în scrisoare să existe și o observație care să arate că pe noi ne preocupă foarte intens acest subiect și să exprim cumva foarte clar poziția noastră să arăți că noi nu suntem mulțumiți de faptul că Consiliul uh, ne obligă să luăm decizii atât de rapid. Însă, eu cred că e foarte bine să luăm această decizie azi. Uh, it was Nuno, I think. Nuno? Mulțumesc, doamnă președinte ceea ce privește chestia de procedură a Consiliului, uh, nu vreau să fac neapărat uh, comentarii, ci vreau să vă spun următorul lucru. Aici uh, facem din țânțar armăsar. Asta este continuarea unei situații care nu e de azi de ieri și se manifestă, se manifestă o prevedere a tratatului care spune că regiunile ultraperiferice trebuie să beneficieze de o discriminare pozitivă, dat fiind elementele specifice lor, iar în acest caz nu cred că uh, produsele, producția de produse tradi- uh, tradiționale uh, pot să distorsioneze piața internă. Cum este cazul romului din francez, și este, este stupid să, să ne batem capul cu romul din Franța și, uh, și apoi uh, banale din Columbia sau alte produse uh, și noi uneori uităm de lucrurile importante concentrându-ne mai mult pe aceste detalii. Deci, din partea PPE-ului vreau să vă spun că pe noi nu ne deranjează această procedură, să se facă lucrurile ca în trecut, ultimul raport pe care l-am votat privind insulele Canare. Pe mine nu mă deranjează deloc procedura simplificată. Vă mulțumesc. Thank you, Yunus Omarji. Mulțumesc, domnul Omarji. Da, sigur că suntem pentru această procedură simplificată. Nu doresc să intru în detalii, însă ar trebui să spunem că e o chestiune de timp și e foarte important ca acest raport să poată fi adoptat la începutul anului în sesiunea plenară. Și de altfel, cred că este cât se poate de legitim ca Parlamentul European să își exprime nemulțumirea față de uh, procedura întârziată de către Consiliu. Probabil că există motive și pentru aceasta. Cred că Azi dimineață nu trebuie să uităm că am dezbătut exact subiectul regiunilor ultraperiferice și am spus că este necesar să se țină cont de nevoile lor și trebuie ca comisia noastră să susțină toate măsurile care ar permite să se remedieze anumite uh, probleme ale acestor regiuni. Deci, cred că la momentul potrivit, vom putea organiza o discuție mai largă pe uh, situația regiunilor ultraperiferice și flexibilitatea ce le revine, însă cred că e foarte important ca raportul să ajungă cât mai rapid în plenară, deci susținem propunerea președintei de a ne da acordul pentru utilizarea articolului 46. Thank you very much. Mulțumesc! Înțeleg că mai e și Jens. Nu, no, no. Nu, foarte bine. Marie-Therese? Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt întru totul de acord cu ce au spus uh, colegii Nun Teixeira și uh, Yunus Omarji. Nu e niciun pericol, date fiind limitele care ne sunt impuse. În al doilea rând, această decizie corespunde cu tot ce am susținut noi întotdeauna, cu privire la specificul regiunilor ultraperiferice. Nu trebuie să uităm că pe plan economic uh, și ca distanță aceste regiuni au uh, o caracteristică anume. Cred că trebuie să susținem demersul acesta, deși este păcat că suntem obligați să ne grăbim din cauza procedurii, însă voi susține propunerea. Uh, thank you, Mr. Nic Mulțumesc, domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu tind să fiu într tot de acord cu ce a spus doamna e de foarte mare bun simț. Nu putem să ne trezim că pur și simplu le dăm cale deschisă acestor produse din regiunile ultraperiferice. Sigur că această măsură va distorsiona piața unică. Da, va fi o problemă pe piața internă, uh, intrarea acestor produse. E tratament preferențial și va mai continua șapte ani. Trebuie să fim foarte cinstiți. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Dacă vreți condiții speciale pentru aceste regiuni, dacă vreți să dați deoparte piața unică, nu aveți decât, dar uh, trebuie să spunem că nu e corect. Și de asemenea nu-i corect că cei de la Consiliu au, ne-au transmis atât de târziu această poziție. E păcat că comisia noastră e într-o astfel de postură. Practic, Consiliul poate să meargă înainte să facă tot ce îi se năzare și noi, ca Parlament, nu ne putem aduce contribuția. Sincer, eu nu aș dori să apelăm la procedura rapidă. Cred că ar trebui să mergem prin procedurile obișnuite. Asta este. Aici, în Parlament, facem ce trebuie. Dacă altcineva a greșit, nu e vina comisiei noastre. Însă, cred că, în orice caz, nu trebuie să permitem utilizarea procedurii simplificate. Pentru că astfel nu facem decât să creăm un precedent pentru viitor. Și întotdeauna vor mai veni alții care vor zice că și ei vor. Eh, Luis Alves. Domnul Alves. Obligat, senor președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să ridic un aspect aici. Consiliul va trebui să prezinte acest regulament și uh, nu cred că se justifică ceea ce face, fiindcă se știe deja clar când se va finaliza proiectul, deci nu se poate așa ceva. Uh, acum, uh, faptul că amestecăm aici un, o amenințare pentru piața internă a acestor <laughs> regiuni care sunt la mii de kilometri distanță de teritoriul european, pe mine asta este absolut de neînțeles. Uh, eu altceva aș spune. Am fost în Guiana franceză și uh, a noi aveam uh, uh, um, aveam uh, embarcațiunile uh, lângă Rio și partea cealaltă, lângă, de parte, pe partea Surinamii, uh, se duceau să-și facă cumpărăturile. Deci uh, nu există niciun, niciun pericol din partea acestor regiuni pentru piața internă, mai degrabă din partea din concurență externă este vorba aici. Mulțumesc. Uh, thank you. I would also like to ask the Commission if, if the Commission is prepared to take the floor or anybody in the Commission. Comisia dorește să intervină? Cineva de la Comisie? Or Council or whoever wants to. Uh, oui, Madame la Présidente. Da, doamnă președinte. Leroy, puis je pas la parole à mon... Aș avea câteva cuvinte foarte generale de spus, după care voi da cuvântul colegului meu de la Direcția Generală Fiscalitate. Propunerea referitoare la uh, cota redusă de accize pentru romul produs în aceste departamente se bazează pe articolul 349 din tratat. După cum s-a spus, e vorba de un articol care ne invită să ținem cont de constrângerile de care suferă regiunile ultraperiferice. Ele sunt foarte distanțate de noi, sunt foarte izolate și depind de noi pentru producția lor. De aceea, uh, în articol se prevede consultarea Parlamentului și articolul acesta reprezintă o bază pertinentă pentru a uh, ameliora situația întreprinderilor din RUP. Și tocmai acesta este și obiectivul propunerii noastre – după o examinare bazată pe o notificare făcută de statul francez privind situația producției de rom din departamentele de peste mări, s-a ținut cont de supracosturile cu care se confruntă întreprinderile producătoare de rom tradițional. Se dorește menținerea poziției romului produs în departamentele de peste mări pe piață, dat fiind că este foarte importantă filiera trestei de zahăr și a romului. De aceea, propunerea, redu pro propunerea vizează reducerea cotelor accizelor pentru acest tip de rom deoarece producătorii se confruntă cu mari dificultăți. Și aș dori să dau acum cuvântul colegului de la DG uh, Tax Sud pentru câteva elemente suplimentare. Mulțumesc! Această propunere identifică costurile suplimentare care se manifestă în departamentele de peste mări. Costurile salariale sunt mai mari, sunt foarte multe condiții de mediu pentru că trebuie aplicată legislația europeană în materie și sunt și alte elemente legate, de exemplu, de comercializarea romului în sticle mai mari și cu un procentaj de alcool mai mare. Așadar, aceasta este o măsură de derogare și de aceea se adoptă în temeiul articolului 349, care are obiectivul de a adapta legislația fiscală comunitară pentru a se ține cont de specificul regiunilor ultraperiferice și pentru a compensa handicapurile menționate în articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. A, asta este, cred că am reușit să rezum obiectul propunerii și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. I don't know if anybody has... Știu dacă mai are cineva întrebări pentru comisie? Comisia a vorbit la sfârșit. Domnul Nicholson? Da, din câte înțeleg eu, această derogare există din 1988. Aș vrea să îl întreb pe reprezentantul Comisiei de la Direcția Generală Fiscalitate dacă crede că se va termina la un moment dat această măsură sau vorbim de o chestiune veșnică? Mulțumesc. Mai sunt întrebări pentru comisie? Doamnă președinte, stați, mai putem. Putem să-l rugăm și pe Victor să ia cuvânt. O întrebare putem să utilizăm un limbaj simplu și să considerăm că această excepție ar reprezenta un fel de opt-out pentru regiunile ultraperiferice? Atunci problema ar fi mult uh, mai si, ușor de înțeles pentru noi toți. Cred că Comisia a tocmai încercat să explice că avem probleme specifice pentru regiunile ultraperiferice de care trebuie să se țină cont și că există anumite consecințe. Însă putem da din nou cuvântul comisiei. În contextul acestei întrebări, vă dau din nou cuvântul. S-a pus întrebarea, spune președinta, dacă această derogare are o limită temporală, dat fiindcă durează deja de peste 20 de ani din câte înțeleg sau e un fel de derogare permanentă, așa cum privește Comisia, sau e o derogare pe care regiunile nu o vor mai avea la un moment dat, încă nu vor mai avea nevoie de ea, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Această măsură este prevăzută momentan pentru o durată de șapte ani. Și deci, dat fiind că e vorba de o măsură de ajutor de stat cu caracter regional, această măsură trebuie să fie reexaminată odată la șapte ani. Și pentru noi eh, am, ar fi acum o ocazie ca din șapte în șapte ani să revizuim aceste reguli și deci peste șapte ani să vedem dacă nu cumva problemele puse eh, se vor schimba. Sigur că distanța nu se va schimba, dar poate că economia se va îmbunătăți. De aceea, Măsura are o durată limitată. Și ne permite să o revizuim în mod regulat și mai ales ne permite să cuantificăm acest handicap și costurile suplimentare. Și mai ales în cadrul propunerii se prevede că autoritățile franceze să realizeze la jumătate de parcurs un raport pentru a ne arăta cum a evoluat situația și mai ales dacă costurile suplimentare nu sunt cumva excesive sau uh, insuficiente. Acesta este răspunsul meu. Mulțumesc, aș dori să încheiem acum uh, discuția. Haideți să presupunem că colega noastră e ultimul vorbitor. Da, aveam o întrebare pentru comisie, de fapt. Voiam să întreb dacă au idee, dacă există cumva vreo contestare la OMC legată de aceste subvenții pentru acest produs specific. Pentru că, după cum a spus și Jim, e vorba de o distorsionare a concurenței și la 20 de ani de la adoptarea măsurii, într-adevăr, regiunile au rămas îndepărtate de UE, dar uh, transportul s-a accelerat și nu mai durează atât de mult ca produsele să ajungă aici, traversând Atlanticul. Deci cifrele sunt enorme, cantitățile sunt enorme și distorsionează realmente comerțul cu spiritoase din Franța. Dorește Comisia să răspundă la această întrebare? Deci să ne vorbească despre PAC în contextul OMC, pentru că știm cu toții că avem derogarea, că avem un articol care ne permite acest tratament specific. Deci, vă rog să răspundeți. Ce pot eu să spun la această întrebare este că la ora actuală nu a existat niciun fel de um, apel nici la Curtea de Justiție din Uniunea Europeană, nu s-a trimis nicio, uh, uh, întrebare, nicio cerere de soluție preliminară și nici la OMC nu a existat niciun fel de um, contestație în justiție. Poate că pe viitor va, vor fi probleme, dar momentan nu există. Da, nu voiam să zic că e o sugestie, dar uh, asta e. Te rog, Luis, dar trebuie să încheiem după aceea. Bem, estava a fazer uma pergunta à O întrebare, mă scuzați, uh, adresată comisiei. Tot legată de acest regulament. El, el e în vigoare de 20 de ani încoace, deci de câți ani sunt, uh, se află regiunile ultraperiferice la mii de kilometri de teritoriul european, dacă îmi permiteți să întreb. Uh, și uh, timp de mii de ani în viitor, credeți că peste câteva mii de ani va fi posibilă vreo apropiere? Pentru că acesta e obiectivul regulamentului. E un fel de glumă, spune președinta, deci nu știu dacă comisia vrea să mai <laughs> răspundă, presupun că nu. Cine știe cu schimbările climatice, cu ce se întâmplă în oceane? Acum, sincer, uh, Vreau să vă spun că putem să ne declarăm nemulțumiți de procedură, dar după cum știți și colegii britanici ar trebui să știe, în special acest lucru, competențele ă, fiscale sunt de nivel național. Noi, ca Parlament European, jucăm un rol foarte limitat privind impozitarea. De aceea, dragi colegi, trebuie să ne dăm doar avizul prin procedura de consultare și nu putem schimba nimic pe termen scurt. Ce vă propun eu acum? În primul rând, Vreau să vă întreb dacă susțineți utilizarea procedurii articolului 46. Am înțeles de la grupurile politice mari că ar fi pentru. Și în al doilea rând, Catherine Berder a emis o solicitare de a organiza o dezbatere specifică și probabil că ar fi mai logic ca ea să aibă loc în următorul mandat. Pentru că, de obicei, ce se începe la sfârșit de mandat se uită și nu se mai continuă. Deci ar fi bine să avem o discuție privind regiunile ultraperiferice și să discutăm acest tratament preferențial pe care îl are Uniunea Europeană privind aceste regiuni specifice, pentru că avem și o responsabilitate imensă. Și e foarte important ca regii să aibă o astfel de dezbatere pe viitor. Aștept soluțiile dumneavoastră, mai ales privind tratamentul specific și cred că pe viitor putem să lăsăm în memoria instituțională a secretariatului un semn în acest sens și sperăm ca subiectul să revină în următorul mandat la comisia noastră. Momentan trebuie însă să decidem dacă susținem sau nu susținem uh, utilizarea acestei proceduri pe care am propus-o. Deci articolul 46 pentru, Împotrivă? Președinta, vreau să văd și cine este pentru, nu doar cine este împotrivă. Cine este împotrivă? Nu sunt 10 voturi, ar fi nevoie de 10. Mulțumesc foarte mult. Înseamnă că utilizăm procedura articolului 46 și înțeleg că eu, în calitate de președinte, am uh, permisiunea dumneavoastră de a continua procedura. Mulțumesc foarte mult, am încheiat acest punct. Putem trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. Rosa Estaras Feragut, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Rosa, te rog. <coughs> Muchas gracias. Bueno, hemos presentado el... Vă mulțumesc foarte mult. Am prezentat raportul pe fondul de solidaritate, așa cum știți, a fost creat acesta în 2002, tocmai pentru a da dovadă de solidaritate în cazuri de dezastre naturale din partea întregii Uniuni. În anii care s-au scurs, au apărut dificultăți în aplicarea acestui uh, fond de solidaritate. Iată de ce am considerat oportun ca, prin acest raport, să punem capăt dificultăților de punere în aplicare. Sigur că nu intervenim asupra mm, rațiunii de a fi a acestui fond de solidaritate. Au existat uh, antecedente în 2005, am încercat să modificăm obiectul însuși al, al fondului, însă a rămas litera moartă Însă, în propunere, am încercat să modificăm toate aspectele care nu erau obiective în maniera de a aplica fondul. Vorbim de catastrofe regionale și în regulamentul în vigoare se permite o intervenție a Fondului de Solidaritate atunci când e vorba de majoritatea populației dintr-o regiune care era afectată de o catastrofă naturală și când aceasta avea repercusiuni durabile. Așa încât în regiuni existau așteptări mari din partea acestui fond și din acest motiv Comisia a solicitat niște cifre concrete și noi la fel, adică am solicitat 1%. Comisia cerea 1,5%, tocmai pentru că astfel consideram că toate regiunile puteau să beneficieze de acest fond de solidaritate. Sau în cazul unor catastrofe grave, pentru că deocamdată se vorbea doar de pagube superioare pragului um, prevăzut în regulamentul în vigoare 3 miliarde de euro aproximativ, echivalentul unui procent din PIB. În ce privește um, sumele avans, Comisia dorea să intervină printr-un ajutor imediat cu sume importante. S-a vorbit de un maxim de 30 de milioane, respectiv 1,5%, însă discutând și cu Comitetul Regiunilor am estimat că putem merge până la 15%, 45 de milioane, deci. Uh, apoi, s-a vorbit despre ajutorul tehnic. Se solicită 2% din totalul fondului pentru acest tip de intervenție și dorim să nu um, ne ocupăm strict de uh, infrastructuri, ci să putem inclusiv modifica eventual infrastructurile și nu doar a le repara. Și să facem toate acestea prin intermediul fondului. Se vorbește acum despre 10 săptămâni ca termen de intervenție a fondului. Am dorit să trecem la 15 săptămâni pentru a obține mai multă flexibilitate Uh, termenul de execuție este de un an și jumătate. Uh, um, se corectează oratoarea în un an. E vorba de un an și noi propunem acum un an și jumătate, deci 18 luni. O, un alt element de noutate pe care noi îl propunem în raport este aplicarea regiunilor de nivel NAT 2, aceleași reguli ca și pentru regiunile de nivel uh, NAT 3. vorbim de același prag uh, al populației pentru ambele tipuri de regiuni. Am discutat uh, sub președinție greacă cu reprezentanța permanentă pentru a conlucra, deoarece știm care sunt termenele, și să încercăm să vedem ce putem obține în cadrul trilogurilor. Am uh, căzut de acord uh, și cu CDR și Majoritatea solicitărilor de la Comitetul Regiunii au fost acceptate. Sunt de asemenea deschise la orice alte amendamente care pot ameliora textul, dar cu obiectivul esențial de a nu modifica scopul uh, în sine al regulamentului. Cred că există tot mai multe solicitări adresate către acest fond, dar, desigur, sumele sunt limitate, știm care este situația. Totuși, în aplicarea fondului trebuie să reglăm dificultățile de care ne-am ciocnit până acum, pentru că am provocat așteptări foarte mari și fondul a fost poate ineficace. Președinte, mulțumesc. De... Aș dori să îi dau cuvântul reprezentantului Comitetului Regiunilor pentru avizul lor. Aveți cuvântul. Dobrý den, paní předsedkyně, vážení, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za pozvání na, na jednání vaši, vaši, vašeho výboru REGI. Chtěl bych jménem výboru regionu poděkovat za... A... Mulțumesc foarte mult. În numele Comitetului Regiunilor aș dori să vă mulțumesc pentru foarte bună colaborare mai ales cu doamna raportor și, bineînțeles, alți membri ai Parlamentului. Ne-ați făcut o prezentare, ne-am întâlnit de mai multe ori. S-au făcut uh, numeroase propuneri, uh, iar în mare parte sunt reflectate și propunerile noastre, ceea ce ne bucură nespus. Acesta este un fond care este folosit de către statele membre și poate să aibă un impact direct în momentul în care există inundații care afectează regiunile, autoritățile locale și regionale. Am folosit acest, acest fond în momentul în care Germania și Polonia au fost afectate de inundații. Este foarte important să se oglindească acest aspect al fondului. Așa cum a spus doamna Estaras, suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește o mare parte a acestor aspecte, însă există unele um, mici probleme, aspecte care nu sunt reprezentate în raport. Este vorba de relaxarea criteriilor pentru catastrofele regionale de la la 1,5% la 1%. După părerea noastră, um, acest procent reflectă mai bine situația actuală și ne permite să oglindim mai bine natura catastrofelor naturale cu care ne-am confruntat uh, în ultima vreme. Dar este vorba de o chestiune strict tehnică. O altă propunere care lipsește și dintre propunerile noastre și aș dori să o ridic aici este vorba despre faptul că ar trebui să se țină, de, să se țină cont de catastrofe transfrontaliere. Noi am propus NAT, care, regiunile NAT 3, ă, care sunt vecinea acestea să fie considerate regiuni NAT2 și să fie considerate o, o singură regiune, chiar dacă sunt despărțite de o frontieră. Iar atunci ar putea să um, solicite și să primească fonduri, fiindcă ar întruni uh, criteriile regionale. Acesta ar fi un semnal foarte puternic pentru cetățenii noștri. nu toate legile europene au o plus valoare atât de clară cum uh, se manifestă în acest caz, uh, din punctul nostru de vedere, și trebuie să ținem cont de toate aspectele acestor catastrofe naturale. Uh, a, aș dori, că vă ocupați de acest aviz, să, să vă rog să țineți cont de propunerile Comitetului Regiunilor. În Cehia au avut loc de curând inundații și în doar câteva ore, apele au ajuns și în țările vecine, Polonia și Germania, iar uh, această situație este complexă, nu este afectată numai o singură țară, iar astfel de situații trebuie să fie avute în vedere. Asta este aspectul cel mai important pe care doream să-l ridic aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru prilejul de a colabora cu dumneavoastră și vă, sunt, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult. Vreau să întreb pe raportorii nume dacă doresc să ia cuvântul. Cărstin, îți dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Fondul de solidaritate este, după părerea mea, unul dintre cele mai importante instrumente ale Uniunii Europene pentru a face față catastrofelor naturale și pentru a putea avea o reacție rapidă. Mai mult, acest instrument este unul prin care Uniunea Europeană poate să dea dovadă de solidaritate față de regiuni și față de autoritățile locale, pe de o parte, este chiar mai puternic decât fondul structural despre care am vorbit uh, și pe care l-am negociat cu succes, fiindcă le arată oamenilor pe teren foarte clar că Uniunea Europeană le dă o mână de ajutor și așa cum ați spus dumneavoastră, ați vorbit despre inundațiile din 2012 în Germania, Austria și Cehia și vreau să vă spun că și eu vin dintr-o regiune afectată și chiar dacă toate, și toate regiunile au folosit acest uh, fond, deci este bine să fie restructurat uh, în modul în care ați, ați, s-a spus înainte. Procedurile birocratice sunt uh, prea împovărătoare la ora actuală și adesea termenul care se scurge Uh, perioada de timp care se scurge între catastrofă și uh, între accesarea fondurilor este prea lungă, um, uh, iar ajutorul trebuie să sosească rapid, pe bună dreptate. Iar Uniunea Europeană ar trebui să, să dorească și să ajute cât mai rapid, cât mai puțin birocratic. Textul Comisiei este unul bun. De pildă, are, o definiție, are definiții foarte clare și se prevede o procedură grăbită pentru solicitanții de fonduri. Și posibilitatea plăților în avans reprezintă un element extrem de bun. Acest raport uh, aduce în discuție foarte multe subiecte interesante și, bineînțeles, nu vreau să reiau uh, tot ce s-a spus, tot ce a spus colegul de la Comitetul Regiunilor, fiindcă există multe uh, aspecte importante care au fost ridicate deja conchid spunându-vă că este foarte important că în ianuarie avem o audiere privind fondul de solidaritate, fiindcă iată ce afectați, ce de la fața locului, primarii, autoritățile locale, așa mai departe, vor avea uh, posibilitatea să, în, să pună întrebări cu privire la fondul de solidaritate, să ne spună ce părere au, ce trebuie schimbat. Avem cale lungă de bătut, cum spuneam, și aștept cu mare uh, nerăbdare această audiere din luna ianuarie. Mulțumesc foarte mult. Ival nu este aici, deci dau cuvântul lui Nicos, care nu, nu este nici mai este cineva. Elisabeth, vrei să iei cuvântul în numele verzilor? Um, yeah. Da, vorbesc în numele colegului Nicos el se ocupă de acest raport și el, ca grec, e confruntat foarte adesea cu această situație, cu situații în care trebuie utilizat fondul pentru catastrofe. Sunt foarte multe regiuni vizate, regiuni care nu erau afectate. Până acum mă gândesc chiar la România, la România care a avut mari probleme de catastrofe naturale. Știu că ați avut inundații, știu că a plouat mult, și știu și eu cum sunt astfel de situații și mi-amintesc perfect că domnul comisar uh, Barnier, atunci când foarte multe regiuni au fost afectate în mod foarte divers de inundații în 2002, și Dresda a fost atunci foarte grav uh, afectat, chiar orașul meu natal, și atunci comisarul a spus foarte clar că cea mai importantă este prevenția. Mi-amintesc uh, discursul său și mi-amintesc că din discursul acela se putea reține exact termenul prevenție. Pentru că mi se pare că Parlamentul după aceea nu, nu a... Parlamentul a reacționat foarte bine, de fapt, a și aplaudat Uh, domnul Barnier era atunci comisar pe dezvoltare regională și și-a luat angajamentul ca noul instrument să devină o parte foarte importantă a prevenției. Deci să se facă investiții și banii să nu fie utilizați doar după evenimente, ci să se poată utiliza înainte și să se gândească toată lumea cum să construiască diguri și ce să facă exact ca să nu se mai întâmple astfel de tragedii. și această parte a fost tăiată din text de raportoare. Mi se pare greșit, complet greșit. Trebuie să facem tot ce putem pentru a păstra această parte în text. Mulțumesc. Thank you, Luis Alves. Mulțumesc, domnul Alves. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit și eu pe doamna raportor uh, pentru acest document și vreau să spun că, și vreau să spun că Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este un uh, instrument creat în 2002 pentru a face față catastrofelor naturale care au afectat statele, care afectează statele membre europene și uh, care uh, cauzează um, daune ridicate sunt foarte importante pentru populația care este afectată de aceste catastrofe naturale care afectează viața de zi cu zi și economiile în aceste regiuni. Iată de ce în aceste momente populația are nevoie de prezența simțită a Uniunii Europene. Iată de ce salut îmbunătățirile introduse, îmbunătățirea capacității de răspuns a fondului, funcționarea sa, mai ales pentru introducerea conceptului de uh, catastrofă naturală regională. Această preocupare reprezintă un răspuns mai bun la realitățile concrete ale regiunilor noastre și trebuie să se aibă în vedere faptul că regulamentul din 2002 uh, punea accentul pe uh, regiunile ultraperiferice, regiunile izolate la articolul 2. Trebuie în continuare să se regăsească acest lucru în acest regulament, uh, și fiindcă aceste regiuni sunt mai vulnerabile la catastrofele naturale. De altfel, uh, uh, arhipelagurile adesea fac ca insulele mai mici și mai puțin populate să fie mai afectate de catastrofele naturale, dar cu toate acestea nu ating procentul de 1,5% din PIB în ceea ce privește daunele și uh, este este imposibil să revină la activitatea economică, afectând foarte grav uh, anumite sectoare economice sau infrastructura porturilor, transportul și așa mai departe. Iată de ce trebuie să se dea un răspuns adecvat a acestor situații trebuie să existe, trebuie să fie redus pentru aceste insule mici procentul de la 1,5% la 1% pentru ca solidaritatea Uniunii Europene să se facă simțită față de populația acestor regiuni mai îndepărtate, mai izolate. Iar în final vreau să vă spun că acțiunile eligibile trebuie să includă și posibilitatea, uh, în, moment, în momentul în care este mai adecvat, de a uh, delocalizarea, recuperarea infrastructurilor afectate și mm, îmbunătățirea rezistenței acestora pentru a evita daune viitoare uh, în cazul catastrofelor. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Olciuc Vlasa, care cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun că Fondul pentru Solidaritate funcționează foarte bine. Vreau să îi spun doamnei raportor că îi mulțumesc pentru munca foarte bună pe care a realizat-o. Raportarea noastră a utilizat foarte multe informații în acest, uh, în acest domeniu și mă bucur că a apelat și la colegul de la Comitetul Regiunilor, Pavel Branta. E o nouă etapă a colaborării între aceste două instituții. Avem uh, aici chiar în față un text ce prevede colaborarea între Comitetul Regiunilor și Comisia Regii din Parlamentul European și cred că e foarte important să apelăm la cunoștințele primarilor care se află pe teren, chiar la fața locului în caz de catastrofe. Și aș dori să mai uh, subliniez câteva lucruri cu această ocazie. Câteva chestiuni care mi se par foarte importante. În primul rând, posibilitatea ca um, infrastructura neces necesară să fie preluată din altă regiune, deci nu di direct din regiunea afectată. Și aș vrea să spun aici că e foarte important să se facă o consultare în pregătirea pentru catastrofe. Și cred că termenul pentru um, primirea cererilor să fie prelungit, pentru că nu întotdeauna este posibil ca ajutorul să fie uh, adus cât de repede și de aceea e nevoie de mai mult timp. De asemenea, plățile în avans sunt foarte, important, foarte importante. Mulțumesc încă o dată, vreau să mulțumesc ambilor colegi, deci și doamnei raportoare și și domnului Branda. Vă mulțumesc foarte mult! Victor. Thank you. Mulțumesc doamnă președintă distinși colegi salutând acest raport și subliniind importanța lui și vreau să i mulțumesc foarte mult colegei mele westphal care m a atenționat cât de importantă este această dezbatere vreau să vă aduc în atenție trei elemente într adevăr cel mai important lucru este prevenția fie că vorbim despre catastrofe majore gen inundații sau uh, cutremure fie că discutăm despre fenomene de tipul uh, de o, altă natură care sunt echivalente unor catastrofe uh, majore. și aici salut faptul că în uh, elaborarea regulamentului feder și a fondului de coeziune s au introdus în mod explicit ca obiective de investiții posibilitatea de a elabora și implementa proiecte care să creeze infrastructura necesară pentru a lupta împotriva uh, catastrofelor naturale și mă refer inclusiv la nevoia creării centrelor regionale sau interregionale care să permită economisirea resurselor și utilizarea lor în mod flexibil într o regiune sau alta indiferent de statul membru pentru că cel mai important lucru este pe de o parte să avem aceste uh, elemente disponibile și doi să putem să le folosim în momentele critice. intervenția de răspuns dacă este tardivă nu face decât să amplifice uh, dimensiunea pierderilor. al doilea lucru foarte important se referă la utilizarea resurselor respective de logistică a centrelor regionale ca un mecanism coordonat de răspuns în caz de catastrofă și mă refer la nevoia cel puțin în cazul inundațiilor la nevoia elaborării unor centre regionale în marile bazine hidrografice atunci când se produc inundații în germania cehia polonia este de așteptat ca acestea să ajung imediat în ungaria în românia în serbia ori ideea elaborării acestor centre regionale pe bazine hidrografice ar economisi resursele și ar spori eficacitatea intervenției și nu în ultimul rând uh, pornind de la ideea că fondul de solidaritate se referă doar la intervenția post catastrofă nu la dimensiunea preventivă trebuie să mai constatăm un lucru datorită fenomenelor radicale uh, climatice pe fondul schimbărilor climatice în general fenomene meteo extrem de radicale care au produs inundații cu uh, efecte catastrofale în germania ori dacă germania marea britanie uh, franța țări extrem de dezvoltate cu o cultură cu o capacitate uh, instituțională de intervenție de invidiat suferă de asemenea fenomene este limpede că state din europa centrală sunt la rândul lor ținta unor asemenea fenomene. ori aici vreau să subliniez că uniunea europeană are nevoie în momentul de față de o adevărată strategie în care fondul de solidaritate este parte a răspunsului nostru global dar trebuie să luăm în calcul utilizarea substanțială a fondurilor uh, structurale și de investiții pentru a crea acest pachet necesar de infrastructură logistică coordonare și mă refer la coordonarea la nivelul uniunii se produc incendii în peninsula iberică sau se produc în grecia cel mai adesea capacitatea statelor din zonă de a răspunde la aceste provocări rămâne scăzută pentru simplul motiv dacă aria este mare iar timpul este factorul critic nu au atâtea echipamente nevoia unor centre regionale a unor aseturi europene care să participe în mod reunit la, ă, la combaterea fenomenelor este fundamental și ă, subliniez de asemenea elaborarea unei strategii care să implice nu doar coordonarea la nivel european ci și coordonarea între statele membre și între regiunile de genul bazinelor hidrografice. închei spunând că acest fond este previzibil să fie ă, utilizat în cazuri de intervenții post uh, cutremure cu efecte devastatoare. țara mea este o țară afectată de o seismicitate ridicată bulgaria la fel peninsula iberică a cunoscut fenomene grecia la fel este nevoie să avem o planificare strategică ținând cont de particularitatea efectelor în cazul unei catastrofe seismice majore și ca magnitudine ca dimensiune a pierderilor inclusiv de vieți omenești și de aici nevoia planificării strategice pentru a nu risipi puținele resurse pe care le avem. salut acest raport subliniez importanța lui și îmi uh, exprim disponibilitatea de a coopera cu uh, raportorul pentru amendamente. mulțumesc. Să nu uităm că avem multe persoane scrise la cuvânt, deci vă rog să nu depășiți uh, timpul alocat. Mai avem doar 5-7 minute, mai trebuie să ia cuvântul și reprezentantul comisiei, deci vă rog să, fim, să fiți extrem de succinți. Domnul Teixeira are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, uh, încerc să fiu succint, așa cum a spus. Vreau să felicit mea raportor pentru activitatea desfășurată, care reprezintă un, o temelie foarte bună pentru acțiunile viitoare și sunt de acord în mare parte cu, uh, cu ce s-a spus mai înainte colegului și, și vreau să vă spun că uh, Uh, schimbările climatice trebuie să, trebuie să fie avute în vedere, iar fondul de securitate trebuie să se adapteze. Uh, acest dosar datează din 2005, iată, suntem acum în 2013 și ce se întâmplă la ora actuală este că uh, spre deosebire de ce s-a spus astăzi, fondul de solidaritate, care ar trebui să fie un instrument de intervenție rapidă Uh, intervenție care să dea de solidaritate și care să fie o posibilitate de a arăta oamenilor pe teren că Uniunea Europeană poate să dea o mână de ajutor, fondul de, aj- de solidaritate a fost, uh, n-a fost deloc asta, iar principala provocare cu care ne, ne uh, ne confruntăm este următoarea. Nu putem să permitem că Uniunea Europeană, în momentul în care se întâmplă o catastrofă naturală într-o țară terță, răspunde imediat, răspunde rapid, aproape instantaneu, iar momentul în care se confruntă cu o catastrofă naturală o țară a Uniunii Europene, ă, noi tărăgănăm foarte mult lucrurile și durează prea mult interven- intervenția noastră. Eu aș vrea ca în acest mandat, în... vreau să vă spun că în acest mandat în regiunea Madeira ne-am confruntat cu două catastrofe naturale. Prima în 2010, care a fost ă, clasificată drept fiind catastrofă ă, de mare dimensiune, deci a ajuns la 6,7% din PIB, am îndeplinit acest criteriu, iar Uh, uh daunele au fost de o, o, peste 1000 de milioane de euro și uh, cu toate și această catastrofă naturală a, a distrus în, uh, în șase ore ș, um, um, echivalentul la șapte ani de politică de dezvoltare în care Madeira a primit uh, șapte miliarde de euro. Deci Trebuie să uh, schimbăm structura acestui fond, fiindcă altfel uh, persoanele de la fața locului nu vor înțelege de ce noi nu putem să intervenim rapid. Iată de ce trebuie să avem în vedere acest lucru în mod serios, fiindcă aceasta este cea mai mare provocare cu care ne confruntăm și pe care trebuie să o rezolvăm cât mai rapid cu putință. Vă mulțumesc. Thank you, Karin. Mulțumesc, Karin, ai cuvântul. Thank Mulțumesc foarte mult! Foarte multe lucruri pe care am să le spun, le-a spus deja Victor. Cred că putem să ne declarăm mulțumiți de acest uh, fond de solidaritate. Am discutat și la ultima sesiune de la Strasbourg și pentru uh, Austria s-au acordat foarte multe fonduri pentru cazuri de catastrofe naturale și a fost extrem de util. Cred că trebuie să fim însă atenți atunci când discutăm de fondul de solidaritate, să subliniem că el se acordă la nevoie. Este un fond care a fost creat pentru a acoperi catastrofe ce nu pot fi asigurate. Nu e, și nu e neapărat pentru chestiuni private, pentru că de multe ori și în Austria s-a văzut în dezbaterea publică că nu s-a înțeles bine. E vorba de acele pagube care nu pot fi prevăzute și nici asigurate. Și uh, trebuie să avem grijă să ținem bine cont și de prevederile din directiva referitoare la inundații. Uh, să avem grijă să existe planuri de management și trebuie să aliniem toate prevederile legislative și să ne înțelegem cu statele membre și cu Comisia și toți actorii să aibă grijă ca aceste texte să fie puse în aplicare cât mai repede, pentru că e nevoie neapărat de măsuri pe, de prevenție. Creșterea nivelului uh, apelor E foarte important să fie prevenită și uh, e un domeniu în care avem multe de discutat și în legătură cu acest raport și nu numai. Au spus-o și Victor și alți antevorbitori, aceste măsuri uh, de prevenire pot fi realizate prin fondurile structurale și trebuie să se colaboreze cu agricultura și cu planificarea teritoriului și trebuie să ne gândim la cele mai bune metode de a ne aduce contribuția la prevenire, de exemplu, și la ameliorarea situației apelor în general. În germană există mm, o vorbă care spune că cine ajută repede, ajută de fapt de două ori. Și așa este și cu aceste fonduri. Trebuie ca ele să fie puse la dispoziție cât mai rapid și mai nebirocratic la dispoziție. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Angurakis. Mulțumesc foarte mult. Iată, acest subiect aduce în discuție foarte multe chestiuni care apar în momentul în care discutăm despre catastrofe naturale și eu vreau să mă refer la importanța prevenției. Vreau să vă spun că în Grecia ne confruntăm cu mai multe probleme, cu tremure, inundații și incendiile. Am impresia că Există foarte multe catastrofe naturale care ar putea fi evitate dacă am avea mai multe acțiuni de prevenție. Fiindcă odată ce a avut loc catastrofa naturală, foarte multe daune sunt ireparabile. Iată de ce este foarte importantă prevenția. Uh, iată, noi cu măsurile de protecție antiseismică uh, am reușit să reducem daunele provocate de cutremure în mod semnificativ. În acest uh, domeniu am făcut foarte multe pentru a consolida clădirii vechi, bineînțeles, uh, prevenția costă mai puțin decât uh, reparațiile. În ceea ce privește inundațiile, am văzut uh, că cauza principală o reprezintă absența infrastructurii adecvate. În Grecia avem uh, uh, sute de mii de cursuri de apă care au fost îndiguite, încadrate, canalizate iar în momentul în care ne confruntăm uh, cu ploi uh, um, mai uh, semnificative, apele cresc și um, râurile ies din matcă. Trebuie să luăm, deci, mă măsuri de prevenție, iar fondul de solidar- de coeziune, mă scuzați, nu prevede suficiente măsuri în acest sens. Iar aici revin la, și acum revin la problema incendiilor, care afectează mai ales țări cum este țara mea, sau uh, Spania, Portugalia, de pildă. Problema este că există o mentalitate economică care se aplică aici și nu există suficiente zone de protecție în uh, păduri. Și aici problema care apare este legată de infrastructură. Foarte multe servicii publice sunt reduse, iar uh, de servicii cum ar fi pompierii se confruntă cu mari greutăți. Vă dați seama, dat fiind uh, condițiile care sunt impuse de troică. Și din această cauză, aceste uh, probleme devin din ce în ce mai arzătoare din cauza reducerii efectivului de personal și din cauza economiilor pe care trebuie să le facem în toate aceste domenii. Uh, pe insula Chios a avut uh, loc uh, uh, un incendiu și în insula Creta, la Chios, insula Chios um, producția de unui anumit copac a fost total întreruptă, a fost distrusă. Arbol de mastic și 120.000 de măslini au fost pur și simplu, uh, au devenit cenușă, au fost arși în Creta. Și nu am primit uh, despăgubiri, fiindcă s-a spus că nu a fost vorba de uh, distrugerea unor infrastructuri importante, ceea ce înseamnă că iată un număr mare de gospodării uh, au avut de suferit, au rămas uh, fără uh, venituri ani de zile din cauza acestor uh, dispoziții. Mulțumesc. Aș dori să întreb comisia dacă dorește să, să ia cuvântul. Iohannes, pe scurt, te rog, fiindcă mai avem alte persoane care trebuie să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să mulțumesc, doamnei raportor, pentru uh, pentru sprijinul uh, acordat Fondului de Solidaritate și pentru activitatea noastră. Aș dori să fac câteva observații privind uh, propunerile care au fost ridicate astăzi și care se regăsesc în uh, documentul doamnei Estaras. Încep cu ultimul aspect ridicat uh, aici care a fost ridicat în mai multe rânduri. Este vorba de prevenție. Nu cred că există cineva care să nu fie de acord și, bineînțeles, Comisia este întru totul de acord cu faptul că uh, prevenția este extrem de importantă și chiar mai importantă și mai eficientă decât, uh, decât reacția la catastrofa naturală. Iar Comisia în ultimii ani și-a intensificat politicile de prevenție, directiva privind inundațiile, iată s-a făcut referire la ea, într-adevăr, mecanismul de protecție a fost și el consolidat, iar nu în cele din urmă, în, în cadrul instrumentului de coeziune, în perioada anterioară, perioada care se încheie acum, am avut peste 7 miliarde de euro puși la dispoziție pentru măsuri de prevenție, iar în uh, cadrul noii perioade de finanțare vom avea miliarde de euro puse la dispoziție care trebuie să fie investiți în măsuri de prevenție inteligente. Acest lucru este foarte important și nu știu dacă uh, e adevărat că un orice euro investit va duce la economii de 5 euro la uh, nivelul catastrofelor preîntâmpinate, uh, dar este foarte importantă prevenția. Nu, uh, totuși, haideți să nu împovărăm uh, mult Fondul de Solidaritate și așteptările de la acest fond. Fondul de Solidaritate a fost creat pentru a răspunde acelor cazuri de catastrofe naturale care au loc în ciuda măsurilor de prevenție care au fost puse în aplicare, iar uh, catastrofele naturale, din păcate, se vor întâmpla în continuare, chiar dacă, chiar dacă noi facem tot ce putem pentru a le împiedica. Întrebarea este ce putem face cu resursele limitate pe care le avem la dispoziție. Probabil că știți că deciziile privind cadrul financiar multianual au redus uh, alocările naționale ale Fondului de Solidaritate de la 1 miliard la peste 500 de milioane de euro anual. Avem deci, iată, o restricție semnificativă și trebuie acum să ne desfășurăm activitatea cu aceste resurse limitate pe care le avem la dispoziție, ceea ce ne pune într-o situație dificilă, ceea ce înseamnă că orice propunere de a, de a lărgi sfera de aplicare a fondului, de a fi mai generoși pentru a exclude și catastrofele naturale mai mici, devine extrem de dificilă și uh, iată de ce uh, Eh, suntem reticenți în acest sens. Propunerea Comisiei încearcă să fie foarte neutră în termeni bugetari și să nu, eh, să nu lărgească prea mult sfera de aplicare pe viitor, eh, sperând că, iată, astfel vom putea să obținem aprobarea din partea Consiliului care a fost întotdeauna foarte reticent față, arată foarte reticent, reticent față de orice propunere care ar putea duce la cheltuieli sporite. Doamna Estaras Doamna Saras, în acest raport a inclus foarte multe elemente, elemente care, care nu știu neapărat dacă vor, vor merge către scopul nostru de îmbunătățire a acestei, acestui fond. De pildă, aceste criterii soft. La ora actuală, în acest fond, există unele condiții care sunt interpretabile și care pun probleme. Dacă vom include acum și uh, um, noi factori uh, în afară de cifra referitoare la PIB, atunci aplicarea fondului va fi îngreunată. Iar noi tocmai asta încercăm să evităm prin intermediul propunerii pe care am făcut-o. Propunerea de a include ca zone de referință regiunile NATS 3. Nici aici nu știu sigur dacă am înțeles eu bine propunerea. Noi propunem ca uh, sistemul de referință al PIB să fie NATS 2, nivelul NATS 2, dar zonele mai mici afectate în cadrul uh, zonelor NATS 2 vor fi și ele eligibile, fie că sunt învecinate sau nu, uh, fie că aceste zone sunt în, uh, din, uh, într-o zonă sau mai multe zone din uh, NATS 2, ceea ce mi se pare mie că acum reintroducerea NATS 3 ca perioadă de referir, referință, referire ar uh, limita sfera de aplicare a Fondului de Solidaritate. În ceea ce privește regiunile ultraperiferice, propunerea pe care am făcut-o noi, regiunile ultraperiferice sunt NAT2, deci sunt acoperite aici. La ora actuală, uh, în regulament avem uh, o dispoziție care pune accent pe regiunile ultraperiferice, fiindcă criteriile pentru mobilizarea fondului pentru catastrofele regionale sunt uh, aceste criterii soft, socioeconomice, iar acum Uh, am, uh, am introdus și un prag uh, relaționat cu PIB-ul. Nu, nu înțeleg aici cum poate să intre și accentul special pus pe regiunile ultraperiferice, dacă nu cumva se hotărăște ca pentru regiunile ultraperiferice pragul să fie, uh, să fie un procent redus, un procent mai mic. Apoi, Um, creșterea avansului, uh, astfel de propuneri, uh, nu știu ce să vă spun, sunt discutabile, poate că ar fi într-adevăr foarte folositoare, astfel, uh, la fel cum ar fi și prelungirea pe perioadei de punere în aplicare de la 12 la 18 luni. De altă parte, însă, prelungirea perioadei de aplicare de la 10 săptămâni la 15 săptămâni pe viitor Uh, s-ar opune obiectivului nostru, care este acela de a grăbi uh, activarea fondului. Dorim să, să, să uh, scoatem, să, acceseze, să, să se acceseze banii mai rapid dacă acum creștem această perioadă până la 15 săptămâni, înseamnă că abia peste 3 luni uh, vom putea avea solicitare și uh, vom putea avea, mă scuzați, o accesare a fondurilor. Nu știu dacă acest lucru nu cumva nu ar pune bețe în roate uh, um, um, intențiilor noastre. Poate că, da, 10 săptămâni este o perioadă prea redusă. Întotdeauna am acceptat actualizarea, informații suplimentare care pot fi oferite după, chiar după termenul de 10 săptămâni. Mai bine ar fi această abordare, mai bună ar fi această abordare într-un mod flexibil în ceea ce privește termenul, decât să, um, să prelungim termenul limită în ceea ce privește introducerea solicitărilor de mobilizare a, fondurilor, a fondului. Fondul de solidaritate, în momentul în care a fost înființat, avea ca scop uh, să răspundă uh, solicitărilor statelor membre. Deci statele membre sunt, reprezintă punctul de referință pentru fond, din păcate nu regiunile, regiunile transfrontaliere, de pildă. Iar uh, fondul a fost conceput pentru a face față greutăților cu care se confruntă un stat membru Uh, în situații de catastrofă naturală. Iar dacă introducem acum posibilitatea de a face aceste solicitări la nivel transfrontalier, atunci uh, întregul sistem al fondului de solidaritate ar fi zdruncinat și nu văd cum am putea să aplicăm acest lucru. Termen, uh, pragurile sunt stabilite în conformitate cu state, ținând cont de statele membre, iar această uh, trăsătură nouă care nu se regăsește în sistem, nu știu dacă ar fi uh, binevenită și nu a fost gândit sistemul așa. Mulțumesc. Mai aveți jumătate de minut, nu, nici o secundă mai mult. Închei imediat. Am, am încheiat, de fapt. Mulțumesc foarte mult. Understand, Mr. Branda would, would... Înțeleg că domnul Branda vrea să mai intervină, dar vă rog foarte pe scurt, pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Apoi Rosa. Děkuji, já jsem eh, ve svém eh, Mulțumesc. Am uh, avut uh, o introducere foarte scurtă și sunt uh, aici doar ca invitat, însă uh, aș avea foarte multe de spus despre subiectul prevenției. Aici sunt de acord cu raportoarea. Măsurile de prevenire a catastrofelor naturale sunt foarte importante. Însă, am considerat ar, reprezenta, ar putea reprezenta o povară administrativă suplimentară atunci uh, când se introduc obligatoriu. Dacă se introduce acest termen de 10 săptămâni, e de fapt vorba de o perioadă foarte scurtă în care uh, Uh, noi trebuie să reacționăm la pagubele provocate de catastrofe și dacă mai adăugăm și o perioadă de prevenire, cred că ar fi pur și simplu o povară prea mare. Deci uh, am uh, dorit ca acest subiect să fie descris cât mai pe scurt în textul nostru. Mai avem și directiva inundațiilor în legislația europeană și cred că e foarte important uh, să fim um, cât se poate de parcimonioși cu cantitatea de informație ca să nu împovorăm inutil autoritățile, însă oricum sigur că prevenirea e foarte importantă. Short and... Mulțumesc, bună președinte. mai ales că ați fost succint, Rosata, rog. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, nu încapem îndoială, prevenția e o prioritate și când Elizabeth spunea, uh, că la articolul 4 am suprimat punctul F. E tocmai ceea ce sublinea colegul de la Comitetul Regiunilor. Trebuie într-o primă etapă prezentate informațiile E o descriere a prevenției, dacă vreți, însă detaliile sunt oferite într-o etapă ulterioară, deci în niciun caz nu dorim să suprimăm tot ce ține de prevenție. Pur și simplu uh, o facem uh, în mod mai detaliat, explicăm deci mai detaliat într-o etapă ulterioară. Pentru a reveni la cele spuse de comisie, am uh, introdus 1% pentru catastrofele regionale, deci 1% din PIB-ul regional, combinându-l cu criterii soci- socioeconomice, așa încât nicio catastrofă uh, de o anumită amploare să uh, cumva să nu fie acoperită. Am propus 1,5%, însă vom vedea ce iese din trilog. Propunerea la F3 e ca uh, sumele pentru regiunile de nivel NAT 3 să țină seama de propunerile Comitetului Regiunilor, pentru că vorbim de aceeași populație ca și pentru nivelul NAT 2. În ce privește regiunile transfrontaliere, e bine, trebuie analizată situația și sunt de acord cu Comisia atunci când spune că, într-o oarecare măsură, apare riscul de a, a ă, face ca acest fond să nu mai fie firesc în ce privește uh, regiunile ultraperiferice, uh, solicităm un tratament specific acestora. Deoarece 1% și pentru uh, RUP uh, pune probleme. Trebuie să uh, discutăm uh, cu Comisia pentru a găsi soluția cea mai adecvată, apoi termenul de pune în aplicare, că e vorba de 18 luni și trecerea de la 10 la 15 săptămâni pentru intervenție. Bine, nu cred că aceste elemente prelungesc ajutorul, ci pur și simplu statul membru are suficient timp pentru a face studiile tehnice. E vorba de pagube directe, de estimarea costurilor, într-o perioadă în care ne concentrăm pe ajutoarele imediate. E uh, un termen atât pentru victime cât și pentru regiuni. Trebuie să uh, putem reacționa rapid avem o audiere în ianuarie, depunerea amendamentelor, vom încerca să cădem de acord și apoi împreună cu Consiliul și Comisia să, în trialog, să uh, conlucrăm pentru a ajunge în luna martie în plenară. Președinte. Marie Terez, mulțumesc. Doream și eu să o felicit pe Rosa și să-i susțin propunerile. Doream să vă reamintesc că solidaritatea e unul din principiile fundamentale ale Uniunii Europene și uh, s-a vorbit aici de eficacitate, domnul Bran în special, și e preocuparea noastră a tuturor. Și aș spune comisiei că nu e vorba de generozitate, ci de solidaritate. Câteva întrebări în ce privește definirea catastrofelor naturale. Nu cred că trebuie să uh, ne întindem mai mult decât ne e plapuma. Uh, asistența tehnică trebuie să facă parte din criteriile de eligibilitate ale fondurilor. Uh, mi se pare însă riscat să vorbim despre catastrofe naturale datorate schimbărilor climatice. Cum putem spune dacă da sau nu o catastrofă se datorează schimbărilor climatice? În ce privește termenele prelungite, mie mi se pare de bună. Știm uh, cât de uh, greu uh, le este experților și asigurătorilor să se pună de acord asupra uh, sumelor ce corespund pagubelor. Bugetul, într-adevăr, trebuie divizat cu 2 ar trebui ca mai multe catastrofe să fie eligibile și avem un buget redus cu jumătate. Cum să facem mai mult cu mai puțin bani? E regretabil. Sigur, bugetul general e redus, dar, repet, solidaritatea este o prioritate pentru noi. Consiliul a justificat tăierea prin faptul că fondul nu e suficient folosit. E adevărat, criteriile erau foarte stricte și uh, uh, de aceea nu a fost utilizat. În sud-estul, bună oară, Mm, regina Lourdes a suferit de catastrofă și prefera să poată beneficia de acest fond. Președinte, termenul de depunere a amendamentelor este 7 ianuarie la ora 12 și cu acestea închid acest punct de pe ordinea de zi. Ne mai rămâne foarte puțin timp pentru următorul punct și anume raportul doamnei Vilea Savisar Thomas, al șaptelea și al optulea raport intermedial privind fondul de coeziune, prin politica de coeziune și raportul strategic 2013. Îi dau cuvântul de îndată raportoarei. Da. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Încerc să mă exprim cât mai succint, pentru că uh, că toată lumea se grăbește să petreacă Crăciunul. Dar, iată, acest raport vizează al șaptelea și al optulea raport intermediar al Comisiei Europene prin politica de coeziune. precum și raportul strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013. Am ținut seama de amendamente și eu însă, după proiectul inițial, am continuat să nuanțez raportul. Majoritatea amendamentelor le-am făcut chiar eu. E vorba practic de precizări. Am discutat deja despre acestea atunci când am prezentat prima oară raportul. Jens Nielsen a introdus mai multe amendamente, nu-l văd însă acum în sală. Thomas Dodge, de asemenea, pare să fi părăsit sala înainte de a ne demara noi discuția. Domnul Vlașac a introdus câteva amendamente de asemenea, dar nu aș dori să intru în detalii, pentru că aveți toate documentele înscris. Am parcurs însă toate amendamentele și pot să vă spun uh, că le mulțumesc tuturor celor care mi-au propus aceste amendamente și, în principiu, Uh, nu sunt împotriva niciunuia dintre amendamente, însă mi-aș dori ca raportul să rămână în sfera concretului și ca atare, la începutul lunii ianuarie am să prezint câteva uh, amendamente de compromis tocmai pentru a reuni amendamentele existente, încercând să ajung la un text comun. Vă mulțumesc foarte mult, președinta. Mulțumesc. Thomas Deutsch nu este aici din partea PP. Jens uh, uh, Nilsson este aici, deci îi dau, numele, îi dau cuvântul numele socialiștilor. Har uh, lagt en del ändringsförslag, eh, jag tror jag åtta eller nio. Mulțumesc. Eu, într-adevăr, am introdus uh, destule amendamente și mi se pare că acest raport, care și are locul în uh, istorie, reprezintă un subiect pe care adesea îl tratăm cu prea mare ușurință. Totuși e un subiect istoric din punctul meu de vedere. Avem acum posibilitatea, în sfârșit, să descriem atât ceea ce am făcut, cât și ce vom face în următoarea perioadă de programare. Pentru a vorbi de viitor, trebuie să ne bazăm pe trecut. Deci trebuie să capitalizăm uh, asupra uh, elementelor pe care le-am uh, îndeplinit deja. Nu voi cita toate elementele interesante, dar poate că un aspect este cel mai important pentru că are uh, un mare potențial la nivelul economiei sociale pe care că nu l-am exploatat îndeajuns și care, cred eu, trebuie exploatat pentru că ar putea avea o importanță capitală în viitor. Uh, pe care ne-a prezentat de asemenea amendamente bune doamnă raportor ține seama de amendamentele mele și îi mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Lasac. Velmi stručný, poděkuji za spolupráci. Mulțumesc. Am să fiu succint, vă mulțumesc pentru munca ă, bună, pentru colaborarea foarte pozitivă și ă, ca să putem face o evaluare pozitivă sau negativă, în orice caz avem nevoie de date statistice foarte bune. Raportarea, reportingul, cum se numește în text, este un instrument foarte important care permite să se verifice munca depusă de persoanele care sunt în domeniu. Deci, rog pe raportoare să treacă și acest lucru în text. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul e important pentru că pune în lumină toate lacunele pe care le avem în uh, politica de coeziune. Cred că toate lucrurile sunt bine explicate. Grupul nostru însă rămâne un pic oarecum perplex în ce privește referința la metoda verticală. Așa cum știți, noi uh, favorizăm metoda orizontală, adică regiunile trebuie să fie implicate în elaborarea programelor și intervenția statului nu ar trebui să depășească competența regională. Sigur că avem întotdeauna excepții, dar Mm, când se calcă regula, multiplicăm excepțiile. Iată de ce aș dori ca pasajul în cauză să fie suprimat. Iată poziția grupului meu. Thank you. Mulțumesc, spune președinte. Nu am alte înscrieri la cuvânt. Poate că din partea comisiei ar, ar dori colegul nostru să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoare, dar și celorlalți membri ai uh, comisiei pentru amendamentele depuse. Raportul strategic care parte din acest pachet și tocmai de aceea e complicat de redactat raportul dumneavoastră. Într-adevăr, e vorba de un uh, raport intermediar, o fotografie a stării de implementare a politicii de coeziune, cel 340 de miliarde de euro. Ne-am uitat la fluxurile de investiții, la prevenția riscurilor, la cercetare, la piața orței de muncă, la incluziune socială și cred că raportul în mod just captează elementele cheie care au fost acoperite în raportul strategic, dar și în cel de-al șaptelea și al optulea raport intermediar. Cum vă spuneam, am discutat uh, raportul inițial și ne uităm, ne concentrăm mult pe date Eurostat care vorbesc despre situația socioeconomică în, în, în regiuni. Și încercăm de asemenea să subliniem ameliorările pe care Comisia trebuie să le mai aducă, în special în colectarea datelor în ce, în ce privește aspectele socioeconomice. Impactul crizei socioeconomice nu este neglijabil și se vede clar din al optulea raport că severitatea uh, crizei a impactat diferit statele membre, localități sau regiuni. Sigur că e important să ne uităm și la viitorul politicii de coeziune și vedem prin amendamente sublinierea uh, rolului infrastructurii, dar alții vorbesc despre inovație și cercetare sau susținerea întreprinderilor. Și vorbim de conceptul de smart specialization în, în viitor. De asemenea, e corect să subliniem parteneriatul, nevoia de a implica autoritățile locale și regionale în um, conceperea um, proiectelor și programelor. Vom avea și un cont de conduită asupra parteneriatelor Iată, noi deja lucrăm în direcția pe care o subliniați dumneavoastră. E just de asemenea să spunem că monitorizarea datelor trebuie ameliorată, e deja mai bună decât în trecut, mai persistă anumite lacune, dar de fiecare dată, cu fiecare raport, avem o imagine mai bună asupra ce se întâmplă. Ultimele date uh, obținute cu autoritățile de gestionare aduc cifre de creare a locurilor de muncă undeva la 600.000 de, noi locuri de muncă create. Uh, și vom uh, continua cooperarea noastră foarte bună pe măsură ce avansați. Știm că importantă e și transparența, chiar dacă poate să aducă o povară administrativă crescută, tocmai ca resursele noastre să fie mai bine utilizate. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc încă o dată doamnei raportor. Mulțumesc. Doriți să răspundeți comentariilor, doamnă raportor? Ca Da, mulțumesc foarte mult. Și eu am considerat că toate comentariile au fost foarte pozitive și încurajatoare. Iar uh, comisia a reușit să rezume foarte bine conținutul tuturor amendamentelor. Nu aș dori să mai repet ce s-a spus, după cum am uh, declarat la început. Vă voi prezenta compromisul cât mai rapid și cred că nu sunt conflicte și nici divergențe. Mulțumesc! Mulțumesc! Planul este ca documentul să fie adoptat la următoarea noastră reuniune, deci vom avea timp să lucrăm pe amendamente. Sper să putem vota în 22. Bun, acum ajungem la reuniunea coordonatorilor. Deocamdată ne-am uh, terminat uh, reuniunea, ne mai vedem după amiază, după amiază avem un program foarte important și deci doresc să vă încurajez să veniți și acum îi rog pe coordonatori să rămână în sală.